Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru a începe ședința de astăzi. Nici n-am început și deja avem întârziere. Okay, can I ask everybody to take their seat? Vă rog să luați loc pentru a începe ședința. Okay, first of all, I would like to welcome everybody. În primul rând, vă urez tuturor bun venit din nou la Parlamentul European. Sper că ați avut cu toții o vacanță minunată și că sunteți gata muncă în anul 2011. Eu vă propun să începem imediat lucrările, deoarece astăzi avem foarte multe de făcut și nu avem prea mult timp. Și vă avertizez, în 2011 voi fi și mai strictă decât uh, în 2010. Aș vrea să vă rog, pe scurt, să sprijiniți recomandarea coordonatorilor de a-i numi pe următorii raportori. Domnul Vim de la pentru piața unică pentru cetățeni europeni, doamna Keller o va înlocui pe doamna Flotr ca raportor la vizul pentru fluxurile migratorii și uh, crearea de instabilitate. Dacă nimeni nu are obiecții, atunci aceste propuneri se adoptă. Aș vrea de asemenea să vă informez că reuniunea coordonatorilor de mâine va fi ocazia în care vom discuta despre noua lege a mijloacelor de comunicare din Ungaria și despre reacția pe care o vom avea la aceasta. Iar uh, dacă coordonatorii vor adopta o recomandare, veți fi, bineînțeles, informați. De asemenea, încă o ședință a fost inclusă pe calendar pe 28 februarie, într-o marți, de la 3 la 6 jumătate după amiază. Vi se cere de asemenea să adoptați procesul verbal de la procesele verbale de la două, de fapt trei ședințe anterioare, cea din 4 martie, 23 și 24 iunie 2010 și 2 septembrie 2010. Aveți comentarii în legătură cu procesul verbal? Nu? Atunci le aprobăm. Trecem la punctul 4. Combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile. E vorba de abrogarea deciziei cadru 2004-68. Înainte de a-i da cuvântul doamnei Angelili, raportorul, ar vrea să vă reamintesc că termenul de amendamente este pe 20 ianuarie la prânz, iar votul orientativ va avea loc pe 3 februarie. Îi dau cuvântul acum doamnei Angelili. Grazie, prezidente. Prezenter... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă voi prezenta pe scurt acest proiect de raport. E o propunere pe care am uh, încercat să o redactez, ținând cont și de sugestiile raportorilor de număr cu care m-am întâlnit de mai multe ori. Convenția Consiliului uh, Europei este punctul de plecare pentru acest raport și deși această convenție nu a fost ratificată de toate statele membre, am dorit totuși să o considerăm ca punct de referință. Obiectivul propunerii este însă să aducem la zi legislația noastră din domeniul combaterii abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor, Vrem să aducem la zi legislația deoarece tehnologia a evoluat foarte mult în ultimii ani. Care sunt principalele obiective? În primul rând, vrem să se aplice niște pedepse mai uh, drepte și mai eficiente. De asemenea, vrem să ținem cont și de alte delicte, cum ar fi uh, grooming în limba engleză. Și de asemenea, să vedem ce instrumente putem folosi pentru a preîntâmpina fapte violente. Ce putem face pentru a ne asigura că acești copii nu vor deveni victimele abuzurilor și violenței. Noi am mizat foarte mult pe asistența oferită victimelor, atât înainte cât și în timpul sau după desfășurarea anchetelor. Noi vrem să evităm uh, fenomenul uh, dublei uh, penalizări. E important să avem de asemenea și circumstanțe agravante, să ținem cont de acestea, de exemplu, dacă acțiunea este săvârșită de un membru al familiei respective sau de o persoană care abuzează de poziția sa dominantă față de victimă. De asemenea, există sancțiuni mai grave în cazul în care uh, victima este un copil handicapat. În ceea ce privește acum răspândirea pe internet a materialelor de pornografie infantilă, aici obiectivul nostru este să aplicăm toate instrumentele necesare pentru a elimina conținutul Ideea este să ștergem uh, la origine aceste conținuturi. Aceasta este prioritatea noastră. Blocarea site-urilor poate fi un instrument complementar și util, mai ales în cazurile în care conținutul nu are cum să fie șters direct la sursă. Prioritatea noastră, spun încă o dată, este să eliminăm Uh, la sursă toate conținuturile ilegale sau dăunătoare. E tot ce am avut de spus, dragi colegi. Pe scurt, așa cum ați spus și dumneavoastră, obiectivul nostru este să adoptăm acest text într-un termen cât mai rezonabil. Vom încerca, bineînțeles, să colaborăm cu Comisia Europeană și cu Consiliul pentru a obține un text Uh, care să întrunească un consens cât mai larg. Vă mulțumesc. Deja o persoană au cerut să ia cuvântul. Fiecare va avea două minute la început. Acum 10 persoane au cerut cuvântul, 11 de fapt. Mai dorește cineva să intervină, deoarece cred că practic toată lumea prezent aici dorește să intervină. Deci fiecare va avea doar două minute. Doamna Strufler. Oui, merci beaucoup. Je tiens tout d'abord. Vă mulțumesc. În primul rând, îi mulțumesc doamnei Angelili pentru munca dumnei excelentă. Sunt de acord cu dumnei când a spus că ideea este ca sistemul juridic să fie pus la dispoziția copiilor victime. Știm că de foarte multe ori tragediile au loc în cadrul familiilor, familiilor iar copiii nu îndrăznesc să spună ce li s-a întâmplat și cât de grave sunt aceste fapte. Deci de, asem- de aceea e nevoie de campanii de informare pentru copii de toate vârstele. De asemenea, includerea groomingului în acest uh, raport este un element foarte inovator. De asemenea, trebuie să informăm pe toți minorii, dar și pe părinți în legătură cu uh, pericolul pe care îl poate prezenta uh, internetul și să-i învățăm anumite acte, anumite gesturi, reflex care îi pot salva. Vă mulțumesc. Doamna Zipăl. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte mich zunächst Mulțumesc. Doresc să mulțumesc raportoarei pentru că pune mare preț pe domeniul prevenirii și pe menționarea abuzului în mediul familial și pentru uh, ajutorarea victimelor și apărarea victimelor până ajung la vârsta adultă, pentru că noi știm că există urmări de lungă durată um, ale abuzului de care uh, copiii au avut parte. Doresc, pe de altă parte, să adresez câteva întrebări raportoarei. Odată întrebarea legată de mărirea uh, pedepselor ținând seama și de propunerea comisiei. Trebuie să știm care este background-ul, de ce se face această propunere. După aceea, în ce privește amendamentul 28, există o limitare. Comisia a propus ca făptașii să um, fie ținuți la distanță de orice activitate care implică o muncă cu um, copiii. Deci aceasta ar fi într-un fel o limitare a libertății de mișcare și aș vrea să știu cum sunt compatibile aceste prevederi. Mai există și un aliniat nou și uh, amendamentul 36 în care uh, se spune că pe cât posibil uh, victimele copii nu trebuie să fie chestionate în prezența făptașilor. Pe de altă parte, există o prevedere care uh, se referea la chestionare în prezența făptuitorului. Trebuie să uh, ne gândim de asemenea că în articolul 21, dar și în considerente, um, se vorbește fie despre ștergere, uh, fie despre blocare. Și mă întreb dacă din acest punct de vedere mai există o marjă de acțiune pentru noi. Mulțumesc, invit pe toți să țină seamă de timpul de care dispunem, care este limitat. Domnul Olbești. Yes, thank you, Chair. Um, first of all, uh, I... Vă mulțumesc. În primul rând, noi am dat clar de înțeles că există foarte multe elemente din această propunere care pot fi îmbunătățite. Și dat fiind că multe vor fi menționate oricum, eu mă voi concentra asupra unui singur lucru și anume dezbaterea privind blocarea paginilor de internet. După părerea mea, ar trebui să facem un pas în plus și nu să spunem că acest lucru este la latitudinea statelor membre. Să avem o prevedere de felul următoare. Statele membre pot lua măsuri pentru a bloca site-urile web, dar noi ar trebui să spunem că statele membre ar trebui să o facă fără să se precizeze în ce cadru se întâmplă acest lucru. Eu aș vrea să avem o poziție mult mai clară din partea Parlamentului și să spunem că nu blocarea site-urilor este obiectivul nostru, ci ștergerea acestor uh, materiale abuzive la adresa uh, copiilor. Și din păcate, în propunerea actuală, aceste lucruri încă nu sunt lămurite. Vreau să vă spun de asemenea că până acum nu există dovezi care să ne arată că ștergerea funcționează, ștergerea conținuturilor funcționează. De asemenea, aș vrea să știu dacă s-a încercat să se colaboreze cu statele care nu uh, doresc ștergerea conținutului. Uh, eu cred că nu dorim să avem uh, blocarea conținuturilor în această directivă ca obiectiv și dacă se va face trimitere la această la blocare, nu putem avea o abordare extrajudecătorească. Asta ar fi ilegal, conform studiilor întocmite de comisie. Și să nu uităm că există prevederi juridice. Și dacă nu ne vom referi la acestea atunci când vom aborda această chestiune blocare, atunci vom contraveni jurisprudenței în uh, domeniul drepturilor omului pe care o avem. Dragi și colegi, până la 4 fără un sfert putem discuta, deci depinde de dumneavoastră. Doamna Wikstrom, după care doamna Ernst. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea și eu să mulțumesc raportorului pentru acest raport bun și pentru o cooperare deosebită până acum. Sunt de acord cu ce a spus domnul Albrecht. Atunci când luptăm împotriva agresiunilor împotriva copiilor, trebuie să vedem întâi ce se întâmplă în lumea reală și să încurajăm pe oameni să facă rapoarte atunci când există temerea că ar putea exista ceva care să dăuneze unui copil. Spuse acestea, Ajung aici la elementul principal, la principalul obstacol pe care îl avem. Cred că n-ar trebui să promovăm acest lucru ca toate statele membre să blocheze site-urile. Fiecare stat membru ar trebui să fie în stare să șteargă acele pagini web și statele membre ar putea utiliza blocarea ca un instrument complementar atunci când ștergerea nu poate fi ușor realizată. Atunci când există informații care au fost puse pe site într-un stat membru sau în Statele Unite, ar trebui să fie posibil întotdeauna să se șteargă această pagină. Acest lucru este imposibil însă atunci când ajungem la acele așa numite site-uri phishing. Deci știm că nu există niciun motiv pentru care n-ar trebui să ștergem foarte rapid aceste pagini referitoare la pornografia infantilă, pentru că este un delict uh, teribil și ar trebui să fie combătut în orice fel. Aș vrea de asemenea să revin asupra faptului că fiecare stat membru are propriile sale uh, sancțiuni, sentințe și reglementări în ceea ce privește abuzurile împotriva copiilor, sancțiunile aplicate uh, celor care uh, realizează aceste abuzuri. De asemenea, există și posibilitatea de a oferi tratament în locul închisorii și ar trebui să ne gândim și la această posibilitate. Raportorul sugerează de asemenea că cei care sunt condamnați din cauza unor delicte care au legătură cu copii ar trebui să, fie, uh, să aibă o interdicție pentru a avea activități cu copii. Însă cred că acest lucru ar trebui să fie formulat într-un mod mult mai, mult mai clar. Este un dosar foarte important și va trebui să revenim la acesta de mai multe ori. Mulțumesc, doamnă Ernst, și după aceea domnul Triandafilidis. Margaret. Mulțumesc. Mulțumesc și raportoarei. Ceea ce îmi place foarte mult este insistența asupra problemei prevenirii. Se acordă o mai mare importanță prevenirii și, de asemenea, protejării victimelor. Este foarte bine, noi susținem acest punct de vedere. Întrebările mele sunt similare ca cele ale doamnei Zipel. De ce s-a propus o uh, mărire a pedepsei? Uh, se trece de un an. Uh, care este motivul pentru această decizie și de asemenea, problemele legate de ștergerea sau de blocarea conținuturilor indezirabile. Ehm, eu aș susține, în primul rând, obligativitatea ștergerii acestor conținuturi și trebuie să avem formulări foarte clare, pentru că posibilitățile de blocare despre care se vorbește oferă eh, și eh, portițe de scăpare. Deci, într-un fel, vin mai degrabă în eh, favoarea făptașului aș vrea ca asupra acestor aspecte să reformulăm lucrurile mult mai clar. Există multe poziții uh, pe care ONG-urile le-au formulat, uh, de asemenea pozițiile victimelor uh, care au fost notificate Parlamentului European și trebuie să ținem seama de ele. Mulțumesc foarte mult. Următorul, domnul Trandafiridis, după aceea doamna Hirsch. Mulțumesc, doamna președintă. În calitate de raportor din umbră pentru GUE, aș vrea să mulțumesc doamnei Angelili pentru faptul că a făcut acest raport foarte rapid și pentru că a introdus de asemenea niște măsuri preventive care lipseau din propunerea comisiei. Din punctul meu de vedere însă trebuie să facem mult mai mult pentru a, a uh, criminaliza și mai mult și a sancționa aceste activități aceste măsuri care au fost introduse sunt destul de slabe și ele sunt prezentate doar în expunerea de motivă. E nevoie și de o protecție a victimelor care deocamdată are o legătură prea strânsă cu procedurile uh, penale acest lucru n-ar trebui să depindă de cooperarea în cadrul procedurilor penale și ar trebui să țină cont de circunstanțele speciale prin care trece copilul. Iar în ceea ce privește blocarea site-urilor internet, bineînțeles că sunt de acord cu ceea ce s-a spus aici în legătură cu prioritatea care ar trebui acordată ștergerii acestor informații. Mulțumesc, doamna Hirsch, și după aceea, doamna Hirhevicite. Da. Mulțumesc, doamna președinte. În calitate de raportoare din umbră în Comisia pentru Cultură și în calitate de politician liberal, mă bucur că discutăm acum în Comisia Libe această problemă și în ce privește problemele noastre, aș vrea să uh, atrag atenția că este necesar să uh, mediatizăm mai mult aceste preocupări pentru ca ă, opinia publică să le cunoască. În legătură cu pedepsele care sunt prevăzute, cred că ă, trebuie să ținem seama și de ă, măsurile care sunt luate în statele naționale. În ce privește articolul 21, dacă site-urile cu conținuturi indezirabile trebuie să fie șterse sau trebuie să fie blocate, noi pentru articolul 21 am uh, făcut o propunere foarte precisă. Am spus că ștergerea trebuie să fie o prioritate, că trebuie să facem tot ce este posibil pentru ca ștergerea să fie efectuată. În felul acesta putem să protejăm victimele în primul rând este ceea ce putem face pentru uh, acești copii. Dispariția definitivă a acestor imagini, astfel încât nimeni să nu mai poată să le acceseze. Și uh, eu cred că trebuie să existe această obligativitate, primul pas ștergerea. Și doar dacă ștergerea nu este posibilă să avem în vedere blocarea site-urilor respective. Bineînțeles că trebuie să existe și hotărâri judecătorești în funcție de anumite criterii și uh, o să poată să apară discuții ce conținuturi trebuie șterse și uh, care nu trebuie șterse. Nu cred că trebuie să ne lăsăm intimidați Uh, chiar în uh, relația cu Statele Unite uh, trebuie să putem avea această discuție pentru a ne impune. Mulțumesc, doamnă Blinkeviciute. După aceea, doamnă Boscot. Mm, mulțumesc. Vreau să mulțumesc raportorului pentru un raport foarte bine redactat. De asemenea, susțin sugestiile făcute în acest raport în sensul că ar trebui să completăm dezbaterile în legătură cu această directivă cât mai repede cu putință. Măsura cea mai bună de prevenire ar fi tocmai adoptarea acesteia. Cred că nu avem încă suficient de multe date statistice în noile state membre în legătură cu abuzul împotriva copiilor și materialul pornografic care include și copiii, în special atunci când vorbim de cazurile din familii. Ar trebui să subliniem acest lucru mai mult în raport. Referitor acum la experiența practică, pot să vă spun că avem nevoie de experți care să fie bine formați, de exemplu psihologi sau asistenți sociali care să fie formați în acest domeniu și avem nevoie de o pregătire a trainingului în acest domeniu pentru acești experți. Experți care să știe cum să trateze cu victimele. La articolul 21 eu sunt pentru ștergerea conținutului care include material de pornografie infantilă. Mulțumesc! Mi se pare că am pierdut uh, o parte a intervenției noastre pentru că nu a mers bine sistemul. Uh, doamna Boscur. Ehm, mulțumesc, doamnă președinte. Două chestiuni pe care aș vrea să le prezint aici. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru munca sa și problema care se pune aici se referă la termenele de prescriere care ar putea să ducă la apariția anumitor probleme. Câteodată avem declarații în acest sens care apar foarte târziu și iată de ce trebuie să ne ocupăm de aceste termene care există, eventual să le eliminăm pentru astfel de cazuri. Deci vreau să o întreb pe doamna Angelili ce părere are despre această posibilitate. Un al doilea element important. Ar trebui să ne asigurăm că delinvenții să nu mai poată avea niciun fel de activitate cu copiii, indiferent că e vorba de o activitate uh, pe bază de voluntariat sau plătită. Deci vreau să știu dacă se poate face o propunere în acest sens. Eu vă voi face o astfel de sugestie și sper să o luați în considerare. Mulțumesc, domnul Mulder și după aceea domnul Vose. Și după aceea voi interveni și eu. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc uh, raportorului De asemenea, aș vrea să vă mulțumesc pentru ultimul um, comentariu pe care l-a făcut doamna Boscurt, care este din aceeași țară. Există cazuri recente în Olanda care ne arată că, până la urmă, totul depinde de autoritățile naționale. Dacă ai comis un delict într-o anumită țară europeană, acest lucru nu are consecințe într-un alt stat membru. Este un lucru important în Europa pentru că aici ar trebui să se facă un adevărat schimb de informații în acest domeniu, astfel încât niciun vinovat să nu poate să aibă scăpare într-un alt stat. Ar trebui să existe un fel de registru penar, un cazier judiciar care să fie uh, pus la dispoziție între toate statele membre. Aș vrea să introducă o astfel de uh, uh, un astfel de articol în acest sens. Mulțumesc. Dacă Vrem să ne luăm în serios în ce privește combaterea pornografiei îndreptate împotriva copiilor și pentru protecția victimelor. Atunci um, nu putem ocoli problema blocării unor site-uri. Ne întrebăm uh, acum, uh, blocăm până la a șterge la un moment dat sau dacă um, nu există posibilă ștergerea, abia atunci să uh, se efectueze blocarea site-urilor. Trebuie să ne gândim că uh, dacă nu blocăm site-urile, atunci ele încă mai pot fi accesate un timp și există uh, o încălcare a legalității. Deci vrem sau nu Uh, trebuie să găsim rezolvări pentru acești pași, să găsim o implementare a um, dispoziției de obligativitate, nu doar de recomandare pentru statele uh, membre um, în legătură cu blocarea site-urilor. Mulțumesc foarte mult! Înainte de a invita și Comisia să intervină, Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Doresc să mulțumesc raportoare pentru activitatea desfășurată și uh, aș vrea să menționez și eu două puncte. În primul rând, aș dori să punem un mai mare accent asupra faptului că uh, nu tot uh, ce se petrece prin intermediul internetului este teribil. Trebuie să ne gândim că multe din aceste fapte sunt comise în familie, acasă, într-un mediu în care copilul ar trebui să aibă încredere. Deci, din acest punct de vedere, accentul pe prevenire trebuie să fie clar ca și pedepsele celor care comit abuzuri împotriva copilului în aceste medii. În al doilea rând, sigur că Uh, trebuie să uh, insistăm și asupra necesității blocării site-urilor. Dar rămân, așa cum au spus și colegii, o serie întreagă de semne de întrebare în legătură cu posibilitatea de a acționa în acest domeniu și întreb Comisia de ce în contextul în care uh, se combate terorismul și Comisia în legătură cu combaterea terorismului a ajuns la concluzia că blocarea site-urilor este absolut ineficientă, atunci de ce consideră Comisia că blocarea paginilor ar putea să fie eficientă în legătură cu abuzurile îndreptate împotriva copiilor? Ne vom putea sau nu servi de acest instrument de blocare a site-urilor? Îl invit pe domnul Bolotinski sau pe domnul Alonso Elia din partea comisiei să intervină. Nu știu care dintre cei doi domn doresc să deschidă microfonul. Iacob Buratinski, mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați dat cuvântul. Permiteți-mi să-mi exprim gratitudinea pentru uh, seriozitatea cu care propunerea noastră a fost analizată de către Parlament adresăm mulțumiri doamnei raportoare Angelili, ca și raportorilor din umbre, din uh, celelalte comisii. Reținem o serie întreagă de propuneri și de amendamente care într-un fel fortifică mesajul și obiectivul directivei. Și uh, dumneavoastră uh, tocmai ați spus că directiva se ocupă de o serie întreagă de aspecte care uh, nu sunt strict legate de internet. Dorim să găsim toate instrumentele posibile pentru a-i proteja pe copii față de abuzurile sexuale. Când vorbim despre pornografie infantilă și diseminarea imaginilor prin internet, știm că abuzurile acestea de fapt au avut loc, primul rând, în viața reală. În ce privește blocarea, Comisia își menține poziția că blocarea este un instrument complementar uh, pentru uh, cei care se ocupă de aplicarea legii pentru organele de ordine. Există o diferență importantă între combaterea terorismului care se adresează unor grupuri specifice și uh, în, în blocarea site-urilor cu uh, conținuturi indezirabile privind pornografia infantilă care se adresează pedofililor, dar și, eventual și altui tip de public. Deci, ce am observat noi este că blocarea site-urilor poate constitui un instrument eficient pentru combaterea uh, pornografiei infantile. În Marea Britanie, în Suedia, în Italia s-a aplicat. Din nefericire, în ciuda unor eforturi insistente, ștergerea site-urilor nu a dat uh, rezultate convingătoare. Pentru că din acest punct de vedere există diferențe uh, de uh, drept și de jurisdicție. În Germania, de pildă, Oficiul Federal pentru Combaterea Infracționalității, Bundeskriminalamt, um, a avut uh, o prezentare în Bundestag pe 25 octombrie, iar acolo reprezentanții de la Bundeskriminalamt au trebuit să uh, admită că în ciuda eforturilor de a ștergere paginilor, încă 44% din aceste pagini pot fi accesate uh, online și ca atare schimbarea în, în bine nu s-a produs. Există o serie întreagă de motive pentru care ștergerea nu se poate produce imediat. Nu are rost să prelungim foarte mult această discuție. Iar în ce privește paginile de phishing, există um, multe uh, victime uh, marile bănci, care de fapt sunt instituții puternice, care uh, au posibilitatea să se apere și tot se produce fenomenul de phishing cu atât mai mult în ce privește um, paginile uh, privind pornografia infantilă sunt expuse acestor fenomene de phishing. Și uh, dacă un cetățean semnalează că există aceste site-uri, un cetățean obișnuit imediat va fi chestionat cum de ai accesat tu aceste site-uri și poate fi la rândul său uh, acuzat de infracțiune, de delict. Deci, uh, noi uh, i-am invitat pe raportorii din umbră să organizeze o vizită organizată la centrul din Marea Britanie pentru combaterea abuzurilor împotriva copiilor, Uh, pentru că ei se ocupă de toate aspectele de abuzuri sexuale uh, vis-a-vis de copii și de asemenea au preocupări privind protecția victimelor, ștergerea site-urilor și blocarea site-urilor. Deci uh, această vizită va avea loc miercuri, dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să ni se alăture, sunteți uh, invitați uh, să participați la acest schimb de experiență cu uh, cei din Marea Britanie. Intervine președinta rugându-l pe vorbitor să își scurteze intervenția. Există un exemplu care a fost menționat de țările de jos privind eficacitatea acțiunii în acest domeniu. Eu ă, totuși insist să ținem seama de propunerea originală ă, făcută de comisie, care nu va limita în ă, niciun fel activitatea și libertatea de mișcare. Noi am reușit să finalizăm uh, înainte de uh, finele anului colaborarea cu Parlamentul privind traficul de persoane și experți criminaliști au colaborat cu noi și uh, sper ca procesul acum să fie continuat la nivelul Parlamentului. Președinta. Mulțumesc înainte de a o invita pe raportoare să intervină. Vreau să spun că puteți sesiza că există o diferențiere între uh, combaterea site-urilor cu conținut terorist și site-urilor care uh, conțin abuzuri împotriva copiilor. Dar dumneavoastră, în primul rând, uh, trebuie să uh, argumentați că durează prea mult. Pentru că dacă cineva semnalează poliției existența unui asemenea site, acțiunea, intervenția, follow-up-ul este mult prea lent Bine, asta nu poate să fie un argument. Eu cred că aici trebuie să acționăm. Deci uh, nu spunem că nu recurgem la blocare pentru că avem alte priorități. Doamna Angelilii, observațiile dumneavoastră finale. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc înainte de toate tuturor colegilor pentru observațiile făcute și voi menționa un punct care, din punct, punctul meu de vedere, a fost uh, menționat de toți vorbitorii. Prioritatea ștergerii conținuturilor indezirabile, natură pornografică. Uh, vreau să vă amintesc că noi am organizat o audiere și acolo s-au spus foarte multe lucruri și s-a vorbit și despre experiența uh, practică a unor state membre uh, mai ales atunci când este vorba despre ștergerea unor site-uri cu conținut pedofil în internet. Eu m-am străduit să uh, am formulări cât mai clare în textul meu. Poate că nu am reușit întru totul și atunci este nevoie de uh, o amendare a textului. Uh, prioritatea mea este ca aceste conținuturi nocive, indezirabile, să fie șterse încă la sursă. Blocarea unui site poate fi utilă și uh, complementară. Dacă nu este posibil să ștergi toate conținuturile, pentru că Eh, poate că unele conținuturi au fost introduse în internet din afara comunității și uh, sursa este în altă parte. Dar ce facem dacă ștergerea necesită mult timp? O zi întreagă, o săptămână, șase ore? Nu știu. Există state membre și asta uh, cunoaște și Comisia. Uh, dar agenția specializată din Italia uh, are capacitatea să intervină în câteva minute și să blocheze imaginile până când ștergerea poate fi operată. Dacă uh, se recurge la această blocare, uh, eu cred că ea poate constitui un foarte binevenit instrument complementar. Dar, evident, scopul Uh, final este ștergerea conținutului. Vreau să uh, insist asupra acestui punct de vedere. Sunt absolut de acord cu toate observațiile care au fost făcute în legătură cu necesitatea prevenirii abuzului, informării nu doar a copiilor, ci și a părinților și a personalului uh, din uh, sectorul educațional, a personalului uh, care se ocupă de formarea copiilor, de profesori, de învățători. Dar, bineînțeles, și a persoanelor din rândul organelor de ordine publică, a poliției sau uh, care uh, au competențe judiciare. Sunt absolut de acord că multe abuzuri au loc în interiorul familiilor sau chiar în interiorul instituțiilor de învățământ, deci în uh, așa numitele situații protejate aici, bineînțeles că trebuie să se acționeze cât se poate de hotărât pentru că uh, se exploatează un context care ar trebui să fie unul de încredere pentru a comite un abuz, ceea ce este teribil. Dacă nu mă înșel, nu mai, nu mai țin minte exact cine a spus, cred că doamna Zippel ați spus ceva în legătură cu amendamentul 28 Dați-mi voie să îl caut în documentul meu. Aici se spune că este vorba de schimbul de informații între statele membre pentru a uh, împiedica posibilitatea ca cei care au comis un delict și care au fost și uh, pedepsiți pentru asta să mai poată să intre în contact cu copiii. Eu m-am limitat să menționez anumite activități, anumite profesii pentru că formularea comisiei, din punctul meu de vedere, a fost prea uh, laxă. Dar cred că putem găsi o formulare și mai bună. Pentru că uh, și Consiliul va analiza cu toată atenția această formulare. Sunt de acord că poate uh, găsim o modalitate să ne exprimăm mai precis. În ce privește pedepsa minimă și uh, solicitarea mea uh, de a mări această pedepsă cu un an se datorează faptului pentru că există state membre care deja au operat această mărire a pedepsei. Eu aș propune colegilor și mai ales raportorilor din umbră să mai avem o întâlnire. Putem să facem această întâlnire la Strasburg, după ce uh, sunt depuse toate amendamentele, mă voi adresa dumneavoastră cu un e-mail și voi încerca să găsim o ocazie pentru ca să desfășurăm această activitate împreună. Mulțumesc foarte mult, doamne Angelile. Mulțum- amintesc colegilor că pe 20 ianuarie la prânz este termenul limită pentru depunerea amendamentelor și pe 3 februarie vom vota. Punctul 5 este vorba de procedura unică de aplicare pentru uh, dreptul de reședință și de activitate. Raportoarea este doamna Mathieu. În sesiunea din decembrie de la Strasburg textul prezentat plenarei a fost respins și a fost uh, returnat comisiei noastre și în articolul 56 uh, privind uh, normele de procedură, în cazul returnării documentului, comisia va trebui fie oral, fie înscris să uh, analizeze și să raporteze Parlamentului despre decizia sa într-o perioadă de două luni. Deci, raportoarea sau raportorii din umbră pot uh, să prezinte o nouă propunere și Va trebui să ținem seama și de cererea Comisiei de Ocupare a Forței de Muncă de a se asocia în baza articolului 50 privind uh, regulamentul de funcționare a Parlamentului. Președintele acestui acestei comisii, domnul López Aquilar a solicitat secretariatului să analizeze cu serviciile plenarei dacă din partea președinției în funcțiune putem fi coordonați în acest demers și uh, Vom cunoaște astfel modalitatea de a implica și Comisia de Ocupare a Forței de Muncă în aceste demersuri. Dar o invit pe raportoare, doamna Mathieu, să ne prezinte lucrurile și după aceea coordonatorii din partea grupurilor politice pot să ne facă propunerile lor. Iar eu am sentimentul, am fost raportoare din umbră, că am putea ajunge la o formulă de compromis cât de repede. Doamna Mathieu. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum a spus și dumneavoastră, acest text, propunerea modificată a fost respinsă pe 14 decembrie. Am consultat serviciile uh, pentru plenară. Ei ne-au precizat că nu mai există un uh, precedent asemănător și în ciuda articolului 50, Comisia Libe este Comisia de Fond, deci de aceea viitorul acestui text e în mâinile Comisiei Libe, deoarece Comisia Libe a dus textul în plenară, textul a fost trimis înapoi la Libe, deci în Comisia Libe trebuie găsită soluția în următoarele două luni. Avem foarte puțin timp la dispoziție și cred că, într-adevăr, în cadrul Comisiei Libe va trebui să lucrăm pentru a găsi un compromis. În ceea ce privește elementele dezamăgitoare, să zic așa, pentru acordul nostru. Eu sunt gata să ajungem la un acord și de aceea am și propus să ne întâlnim cu raportorii din umbră în această săptămână. Aștept răspunsul unora dintre ei. Asta e un lucru. De asemenea, mă întâlnesc în această după-amiază și cu cabinetul doamnei Malmström. Și săptămâna asta, de asemenea, voi avea o reuniune cu reprezentanții președinției maghiare pentru a ajungem la un text care să mulțumească toate grupurile politice și, bineînțeles, Comisia. Iată ce pot să le spun deocamdată colegilor, doamnă președinte. Eu vă voi asculta pe toți cu mare atenție și după ce veți fi intervenit cu toții, voi lua și eu cuvântul din nou. Vă mulțumesc. Din partea coordonatorilor, domnul Busutin, Busutil, în primul rând, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să îi mulțumesc doamnei Veronic Mathieu, nu doar pentru explicațiile pe care ni le-a dat uh, acum, ci pentru munca dumnea ei la acest dosar. Și e păcat că în decembrie am ajuns să dăm înapoi, practic. Acest lucru nu era inevitabil. Ar fi putut ca lucrurile să desfășoare mai bine dacă ne-am fi organizat mai bine aici în comisie. Au existat multe neînțelegeri pe marginea acestui uh, dosar, însă nu vreau să mă refer la acesta, ci la o eventuală soluție care se poate întrevedea. Sunt de acord cu doamna Matiu. E un dosar care a fost trimis înapoi Comisiei Libe. Asta înseamnă că noi, Libe, suntem responsabili de găsirea unei soluții. După după părerea mea, Comisia Libe ar trebui să vină cât mai repede cu un text pe care să-l putem vota din nou în plenară, în speranța că se va putea ajunge uh, la un acord în prima lectură mod clar acest text trebuie să țină cont și de rezultatul votului, mai ales în ceea ce privește anumite amendamente. Deci dacă vrem să ne întoarcem uh, uh, în plenară pentru a încerca să obținem majoritatea. Acestea fiind spuse, îi mulțumesc încă o dată doamnei Matiu și cred că ar trebui să acționăm foarte rapid la acest dosar. Avem uh, acum o portiță, o șansă de a acționa pe care nu trebuie să o pierdem. E un document într-un domeniu foarte important, și anume cel al imigrației ilegale. Vă mulțumesc, domnul Moraes. Vă mulțumesc și eu îi mulțumesc doamnei Matiu pentru munca pe care a depus-o la acest dosar. E clar că e greu să vezi că nu se ajunge la un acord după atâta muncă. În ceea ce privește grupul nostru, voi fi și eu subțin ca și domnul Busutil și vă spun că noi uh, Vă sugerăm ca raportorii din umbră să joace un rol cât mai important în următoarele două luni pentru a ajunge la un compromis. Și grupul nostru a acționat în mod consecvent. Noi am reînaintat anumite amendamente în plenară privind sfera de aplicare a acestei propuneri. acele elemente pe marginea cărora am făcut amendamentele respective sunt foarte importante pentru grupul nostru și o poziție pe care ne vom menține. Suntem însă dispuși să negociem, bineînțeles, cu doamna Mathieu, raportul nostru în umbră o va face, însă după părerea noastră noi am acționat în mod consecvent în ceea ce privește prelungirea sferei de aplicare, extinderea sferei de aplicare, deci de aceea am înaintat amendamentele respective în plenar. În ceea ce privește implicarea Comisiei de Ocupare, din câte știu eu, nu nu ar trebui să uh, răspundem la această întrebare. Trebuie să vedem dacă există un precedent sau nu și să vedem dacă secretariatul ne poate ajuta. Deci doar Comisia Libe ar trebui să se ocupe de negocierile din următoarele două luni sau și Comisia Emplă se va implica. Știm că avem articolul 50 coordonatorii vor trebui să vadă ce se întâmplă. Însă, indiferent de rezultatul care se va ajunge, noi vom colabora în următoarele săptămâni cu doamna Matiu. Doamna Weber, vă mulțumesc și eu vreau să-i mulțumesc doamnei Matiu pentru eforturile dumneai la acest dosar. Eu cred că aici trebuie să facem uh, diferența între două lucruri, componenta procedurală, pe de-o parte, și conținutul. Și pentru a ne ocupa de conținut, în primul rând, trebuie să ne ocupăm de proceduri. Nu e vorba de un precedent, ci de o situație oarecum asemănătoare, când o singură comisie era responsabilă de un dosar, însă de data aceasta eu cred că după investigațiile pe care le-am făcut și eu, doar Comisia Libe este responsabilă din punct de vedere juridic. Și aceasta ar trebui să fie abordarea noastră. Noi salutăm faptul că cei de la ocupare s-au implicat și au lucrat pe marginea acestui dosar, însă acest dosar este acum în mâinile noastre și noi îl vom trimite din nou în plenară pentru a fi votat. Și în perioada pe care o avem până la vot, va trebui cu siguranță să ajungem la un rezultat bun. Și când spun asta, mă gândesc la mesajul pe care vrem să-l transmitem noi Parlamentului, Parlamentul European și celor din exterior. Ne-am luat un angajament privind pachetul de imigrație. Am reproșat Consiliului că nu era atât de implicat. Uh, și acum, în loc să ne ascundem în spatele vorbelor frumoase, ar trebui să fim într-adevăr constructivi, să ajungem la o înțelegere și să avem o politică coerentă în ceea ce privește imigrația și permisul unic. Asta dacă vrem, într-adevăr, ca Uniunea Europeană să fie un actor de talie internațional și dacă vrem să avem și o credibilitate atât în interiorul uh, spațiului nostru cât și în exterior. Bineînțeles, grupul ALDE va colabora cu, la, cu raportorul și sper ca peste două luni să votăm și să adoptăm acest uh, raport. Doamna Intveld, pentru a vă clarifica procedurilor, nu voi deschide o dezbatere și vă ruga pe toți să ia cuvântul. Eu i-am rugat pe coordonatori să intervină și raportorul de la Comisia de Ocupare este singura excepție, după care va interveni din nou doamna Matiu. Alminter vom sta aici toată ziua. Doamna Argentina, acum din partea verzilor. La mulți ani tuturor, un an nou fericit. Aș vrea să-i uh, adresez mulțumirile noastre doamnei Matiu, raportorul. Și propunerea de a avea o reuniune a raportorilor din umbră e binevenită, însă să nu uităm că noi vrem un acord, o înțelegere la prima lectură. Însă pentru așa ceva, noi, cei de la Parlament, va trebui să înțelegem uh, în mod comun această problematică înainte de a negocia și cu ceilalți. Da, vedem că există aceste probleme legate de implicarea Comisiei pentru Ocupare. Dacă majoritatea membrilor consideră că e vorba de un proces care ține de Comisia Libe, numai atunci vă rog, totuși, dragi colegi, să mențineți legătura cu colegii de la Comisia de Ocupare. Deci noi am preferat să se colaboreze pe marginea acestui dosar. Acum, am o întrebare doar din practic. Acest termen de două luni uh, începe acum sau de la Crăciun? Deci eu ar prefera să înceapă acum și să nu fi început deja la Crăciun. Doamna Invelt, doamna Ernst uh, va lua cuvântul. Ia. O bună întrebare. Aș vrea să spun următoarele dorim ca împreună cu Comisia pentru Ocupare să mai elaborăm asupra acestei probleme, pentru că dinspre Comisia de Ocupare au fost făcute propuneri cât se poate de importante și din punctul nostru de vedere titlul și conținutul acestui proiect, de altfel, uh, sunt grăitoare. Uh, nu este o chestiune strict legată de preocupările libe, ci trebuie să existe și o coordonare cu Comisia pentru Ocupare. Nu există, sigur, un precedent, dar putem să găsim o formulă de colaborare. Propunerea noastră este ca împreună cu Comisia de Ocupare să acționăm și, bineînțeles, raportorii din umbră vor trebui să se reunească. Și ar toate problemele care uh, până acum uh, au rămas deschise ar trebui să fie reanalizate. Să ținem seama de rezultatul votului din uh, plenara din decembrie, să vedem unde trebuie să începem pentru a putea ajunge la un consens în cele din urmă. Iată de ce nu voi putea fi niciodată angajată la serviciul de protocol, pentru că întotdeauna încurc lucrurile pe ordine de zi. Domnul Cărcăv trebuia să fie invitat să vorbească, așa că vă dau cuvântul. Vă rog, mulțumesc, vă doresc și un an bun fericit și generozitatea mea se întinde atât de mult în ceea ce privește procedurile pentru GUE, dar nu mai mult, pentru că uh, sunt de acord cu doamna care a luat cuvântul și cred că este o chestiune care ține de competența LIBE. Presiunea timpului este foarte clară și am fost întotdeauna interesat atunci uh, când a trebuit să analizăm uh, Uh, lucrările comisiei noastre și din păcate de data aceasta nu avem timp la dispoziție. Procedura este corectă, ar trebui să fie de competența liber și ținând cont de acest lucru, grupul uh, meu dorește să treacă mai departe cât mai repede cu putință. Ceea ce s-a întâmplat la plenară, știm foarte bine ce s-a întâmplat acolo, și va trebui să ne recuperăm cât mai repede cu putință, să trecem mai departe, pentru că este un dosar foarte important. Și singurul fel în care putem face acest lucru este ajutând Libe și încercând să nu ne îndepărtăm prea mult uh, de acel obiectiv pe care îl avem pentru plenară. Mulțumesc, uh, domnul Sercas. Vă rog, vă rog ultimul vorbitor. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă aflu aici uh, în această dupămasă pentru că am fost uh, invitat de președintele Comisiei Libe pentru ca Comisia de Ocupare să poată face o prezentare scurtă în fața membrilor acestei comisii. După cum uh, știți foarte bine și s-a menționat deja aici acest lucru, avem două probleme, o problemă de natură procedurală și alta de conținut. Nu vreau să intru aici în detaliile legate de procedura, de procedură, pentru că uh, în ceea ce privește aceste dezbateri uh, reglementare, pot să zic că mă încurc întotdeauna în astfel de dezbateri și vreau să mă retrag atunci când e vorba de competențele unei comisii sau ale celeilalte. Pe mine mă interesează întotdeauna chestiunile de conținut și ceea ce ține de conținut este că în această directivă există o parte în care se face referință la drepturile uh, lucrătorilor extracomunitari drepturi în ceea ce privește munca și drepturile sociale și ceea ce ne interesează pe noi este să se vadă dacă se va aplica legislația țării de origine sau vor avea egalitate de drepturi cu țara unde lucrează. Dacă în această directivă nu se aplică această egalitate de drepturi cu țara unde se lucrează, vom, vom avea foarte mari probleme în acest domeniu și consecințele politice vor fi foarte mari și unele din aceste categorii sociale uh, vor fi excluse în uh, propunerea care o face Comisia. Există aici o problemă politică foarte serioasă pe care o vom vedea în următorii ani. Am văzut deja ce s-a întâmplat cu opinia publică și faptul că avea dificultate de a accepta faptul că un lucrător care vine în țara lor uh, poate lucra cu aplicându-se principiul țării de origine. Uh, Acum avem un alt risc și anume acela de a aplica legislația unor țări extracomunitare, a unor țări în curs de dezvoltare și aplicarea legislației acelor țări în statele noastre. Iată chestiunea de conținut aici. Și Iată de ce doresc să se găsească o soluție pentru cooperarea între cele două comisii. Dacă Comisia Libe este cea competentă, atunci Comisia Libe să fie responsabilă și de această dimensiune politică a directivei și să nu lase deoparte aceste probleme foarte serioase care se află în această directivă. Eu, bineînțeles, sunt deschis dialogului, am vorbit, am spus acest lucru doamnei Matiu, suntem dispuși la dialog pentru că nu se poate vorbi despre această directivă doar ca despre directiva permisului unic E vorba și de egalitatea de drepturi și Comisia Libe ar trebui să-și asume responsabilitatea ca acest principiu să fie uh, pus în practică. Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru că, într-un fel sau altul, să găsim soluții în următoarea săptămână pentru a ajunge la o majoritate la plenară și, în special, o soluție de viitor pentru Uniunea Europeană dacă există elemente de respingere a lucrătorilor imigranți, de respingere a drepturilor în Uniunea Europeană, aceasta nu va duce decât la o creștere a xenofobiei și a urii față de aceste categorii sociale. Mulțumesc! În ciuda faptului că există un răspuns în, legăt- în ciuda răspunsului pe care l-am putea găsi în ceea ce privește cooperarea între comisii, până la urmă ceea ce contează este votul de la plenară. Toată lumea, toți membrii vor fi în stare acolo să-și exprime punctul de vedere. În uh, documentul meu uh, acum uh, am o invitație adresată Comisiei Europene pentru a face o declarație, însă nu știu dacă Comisia are ceva de spus în plus la ceea ce s-a spus până aici. Doar dacă Comisia nu dorește și ține neapărat să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc doamnei Matiu pentru munca dânsei la acest dosar. Bineînțeles, că vom încerca din răsputeri să ajungem la un compromis, vom fi foarte constructivi și nu am nimic altceva de adăugat, pentru că tot restul se referă la chestiuni procedurale care țin de competența Parlamentului. Din ce am înțeles eu, astăzi nu avem o discuție pe conținut. Mulțumesc, spune președinta, doamna Matiu, vă rog. Mulțumesc, nici eu n-am nimic uh, de adăugat. Săptămâna aceasta va fi într-adevăr hotărătoare cu întâlnirea pe care o avem între raportorii din umbră și de asemenea cu Comisia. Există o întrebare foarte concretă din partea doamnei Sargentini, nu știu dacă s-a răspuns sau secretariatul poate să răspundă și anume uh, în legătură cu uh, în ce moment în cele două luni se va stabili acest termen. Cred că e vorba data de 14 la următoarea plenară, spune doamna Matiu. Președinte, am văzut că doriți să las cuvântul. Am văzut că se vorbește aici despre momentul în care Parlamentul începe să hotărească. Doamna Weber dorește să intervină? Într-adevăr, vreau să fac o sugestie, pentru că mâine avem o întâlnire cu coordonatorilor și există și alte elemente ilegale care trebuie verificate cu serviciul juridic al Parlamentului. Ar trebui să încercăm ca până mâine să, ca mâine să avem toate răspunsurile necesare la acest dosar. Foarte bine, toată lumea este de acord. În felul acesta încheiem discuția la punctul 5 de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 6 standarde minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare și retragere a protecției internaționale. E vorba de reformare. Raportoare doamna Silvie Guillaume. Astăzi avem o prezentare a doamnei Guillaume a acestui raport uh, pe o temă foarte controversată. Au fost organizate mai multe întâlniri cu raportorii din umbră înaintea redactării textului oficial și, după cum știm, propunerea de reformare a fost primită cu foarte mari rețineri din partea Consiliului și acesta este și motivul pentru care Comisia Europeană va prezenta o versiune revizuită a propunerii inițiale. Și pentru a face acest lucru, Comisia Europeană trebuie să știe, bineînțeles, care este poziția Parlamentului în acest sens. S-a stabilit un termen pentru prezentarea amendamentelor la raportul uh, doamnei Guillaume, 20 ianuarie la prânz. Iar acum vom da cuvântul întâi raportorului și după aceea Comisiei pentru a asculta care sunt schimbările în această propunere. Doamnă Ghion, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc, dragi colegi și un an bun tuturor. Aș vrea să vă reamintesc uh, încă de la început o constatare și anume că există diferențe foarte mari între diferitele sisteme de azil uh, în Europa. De exemplu, în 2009 exista o diferență între 69% până la 1% la acceptarea cererilor în prima instanță. Și în ceea ce privește recursurile, variația era între 2 și 30%. Aceste divergențe există de asemenea în statele membre și în ceea ce privește procedura accelerată, interviuri individuale sau accesul la un recurs eficient. Aceste divergențe nu sunt compatibile cu un regim de azil comun care ar trebui să ofere drepturi echivalente pe întreg teritoriul european. Și aceasta, bineînțeles, contravine regulamentului de la Dublin, care arată că toate sistemele de azil în statele membre ar trebui să fie echivalente. Bineînțeles că suntem departe de un astfel de obiectiv. Deci, mizele sunt foarte clare. E nevoie de o armonizare a drepturilor și a garanțiilor procedurale pentru a ajunge la un sistem comun. E nevoie de o armonizare legislativă pentru că doar prin cooperarea la nivel practic nu vom ajunge să rezolvăm divergențele actuale în ceea ce privește sistemul de azil. Va trebui de aceea să revizuim în profunzime această directivă pentru a ajunge la o procedură corectă, accesibilă și eficientă. Bineînțeles că există foarte multe dificultăți, așa cum a arătat și doamna președintă, pentru a rezolva aceste probleme. Bineînțeles că sunt conștientă de acestea pentru a spune lucrurilor pe nume. Ajungem aici la problema costurilor acestor schimbări procedurale. Bineînțeles, costurile pe termen scurt sunt reale. Însă, aș vrea să invit colegii și reprezentanții Consiliului să se gândească și la, o alt, la un alt aspect care este foarte important pentru mine. E vorba aici în special de procedurile de proastă calitate și prost utilizate care ne fac să plătim niște costuri foarte înalte. Există de altfel o rată a recursurilor foarte înaltă și costul procedural acestora este foarte ridicat. Propunerea Comisiei dorește deci să îmbunătățească procedurile de primă instanță, front-loading-ul, pentru a îmbunătăți sistemul, aceasta în detrimentul în primul rând al statelor membre și în al doilea rând a victimelor. Iată de ce deciziile de calitate în primă instanță ar permite autorităților competente să ajungă la niște sentințe solide și aceasta ar avea uh, un impact deosebit a, în ceea ce privește scăderea abuzurilor. Să se reducă riscul de a ajunge la instanțe de recurs, o identificare mai bună a abuzurilor și o reducere a cheltuierilor de primire în statele membre care primesc uh, solicitanții de azil. Sugestiile pe care le fac întăresc propunerea comisiei și aduc și mai multe precizii în ceea ce privește noțiunile procedurale importante. Dacă intrăm în detalii, ar fi vorba aici de consolidarea conceptului de autodeterminare și de autoritate competentă pentru a ajunge la principiul unei singure autorități competente de a întări garanțiile procedurale minime, așa cum arată jurisprudența CEDO și a Curții de Justiție Europeană, principiul egalității, dreptului de a fi informat, de a fi ascultat și asistență juridică gratuită și coerența aplicării textului. În al treilea rând, să se țină cont de nevoile uh, solicitantului și interesul superior al copilului și conceptul țării de origine sigură, țară terță sigură, țară europeană sigură, lămurirea acestora pentru a avea o aplicare omogenă și uh, niște garanții pentru aplicarea dreptului armonizat. După o primă fază de lucru cu raportorii din umbră, am ajuns la rezultate foarte bune. Aș vrea de aceea să le mulțumesc pentru lucrările pe care le-am avut în ultimile șapte luni. Cred că am reușit să definim foarte bine conceptele și obiectivele acestei reformări și aceasta ne-a permis să punem față în față mizele noastre și am evitat acele târguieli politice care n-ar fi avut uh, consecințe prea bune pentru acest text atât de important la nivel uman. Iată de ce pentru votul la plenară aș vrea să vă indic că o să fiu foarte atentă ca și până acum față de sugestiile pe care le puteți prezenta și sper să ajungem la soluția negociată cea mai bună. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Există doar două cereri de luare de cuvânt. Până acum mai dorește cineva? Văd că sunt foarte mulți doritori în sală. Vom începe cu doamna Wikstrom și aș vrea să vă rog să vă limitați la două minute. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru eforturile pe care le-a făcut pentru acest raport esențial. Nu sunt raportor din umbră în acest uh, raport, dar sunt raportor pentru regulamentul Dublin 2 și pentru că cele două desare au o legătură foarte mare, vreau să mă pronunț aici. Salut propunerea comisiei și raportul doamnei Chiom, care uh, a prezentat foarte multe amendamente ambițioase. Aș vrea de asemenea să atrag atenția asupra faptului că la Strasburg vom avea o întrebare orală în legătură cu costul uh, cererilor de azil în statele membre și vreau să văd care este răspunsul Consiliului, pentru că există o divergență foarte mare între procedurile statelor membre, care duce la rezultate foarte diferite pentru solicitanții de azil. Avem la Consiliu uh, rețineri foarte mari față de acest dosar și ținând cont de acest lucru ar trebui să menținem la Parlament uh, poziția noastră și să găsim un răspuns la toate chestiunile importante, pentru că ne confruntăm cu toții cu un termen comun până în 2012. Aș vrea în încheiere să spun din nou că mulțumesc din nou doamnei Ghiom pentru tot ceea ce a făcut la acest dosar important. Mulțumesc, uh, doamna Wikstrom. Doamna Flotră, vă rog. Mulțumesc. Aș vrea și eu să mulțumesc din suflet doamnei Ghiom. Cred că este o adevărată, o adevărată oportunitate pentru noi să avem un astfel de raportor la acest uh, dosar. Știu că dânsa este conștientă de dificultățile pe care le avem în față pentru a ajunge la un sistem de azil coerent și, într-adevăr, uh, protector. Dânsa dorește să susțină propunerile de reformare ale Comisiei și în același timp să le aprofundeze, să treacă mai departe, în special în ceea ce privește autoritatea de determinare și autoritatea competentă definită în acest raport, definirea membrilor familiei, asigurarea unui recurs suspensiv sistematic, de asemenea faptul că solicitantul trebuie să fie informat într-o limbă pe care să o înțeleagă cu adevărat și nu doar care ar fi rezonabil să o înțeleagă și multe alte puncte juridice, cum ar fi, de exemplu, înființarea unui termen de recurs. Toate aceste puncte care sunt prezente în raportul doamnei Guillaume sunt uh, excelente și le susținem. În legătură cu câteva puncte, poate am putea trece la niște precizări, de exemplu capacitatea NGO-urilor de a avea acces încă de la început și nu doar în funcție de bunăvoința statelor membre la centrele de retenție pentru a putea însoți solicitanții de azil încă de la început. Am putea fi mai preciși în ceea ce privește că asistența juridică nu poate fi niciodată um, uh, trecută în sarcina solicitanților de azil și de asemenea analizele medicale care trebuie să aibă un termen de o lună și toate acestea trebuie interpretate în beneficiul solicitantului. Avem de asemenea o dezbatere importantă cu Consiliul și poziția Consiliului este de-a dreptul irresponsabil, aș putea să spun. Și ceea ce trebuie să facem este să ducem lucrarea noastră parlamentară până la capăt și în felul acesta Consiliul să-și dea seama care sunt argumentele noastre, că a prezentat argumente nepotrivite, faptul că până la urmă tot ce se face până acum nu duce decât la costuri și mai mari, proceduri prost aplicate și închiderea automată în centre de retenție care sporește și ea costurile. Mulțumesc domnul Triandafilidis și după aceea domnul Holmeier. Like Aș dori și eu să o felicit pe doamna Guillaume pentru raportul excelent, ținând seama care sunt dificultățile legate de acest raport. A avut o atitudine foarte cooperantă, am avut întâlniri regulate cu raportorii din uh, umbră, dar și uh, discuții individuale cu fiecare din noi. Și în ce privește opinia sa între uh, autoritățile implicate, într-adevăr, uh, sunt de acord că trebuie să existe o asistență juridică, trebuie să fie analizate documentele, trebuie să existe un interviu individual, personal. Uh, pentru a nu ajunge la decizii eronate. Și modificările din acest punct de vedere ale procedurii propuse cred că sunt binevenite. Trebuie de asemenea să ținem seama de prevederile legate de statele europene care sunt considerate sigure. Susțin acest proiect de raport și discuțiile pe marginea sa. Mulțumesc, doamna Holmeier, și după aceea ultimul pe listă, domnul Hirsch. Mulțumesc și eu pentru acest proiect de raport și pentru numeroasele întâlniri pe care le-am avut uh, într-o atmosferă cât se poate de obiectivă. Subiectul acordării de azil și subiectul migrației va continua să ne preocupe inclusiv în contextul problematicii analizei ă, sărăciei din diversele țări ale globului și probabil că ă, toate aceste elemente ne vor aduce în fața unor noi provocări. Salut în raportul doamnei Guillaume faptul că a pus accent accentul pe situația minorilor căsătoriți. Am avut discuții inclusiv cu domnul Lambert în legătură cu acest, această problemă. Nu trebuie să mai existe situații în care copiii care au fost căsătoriți cu forța să nu aibă la dispoziție o consultant juridic. Fiecare ar trebui să primească asistență juridică. Și găsesc că această propunere este cât se poate de pozitivă, o sprijin. Am avut și o serie întreagă de rezerve legate de propunerea comisiei și doamna Ghiom știe acest lucru. Eu nu cred că doar procedurile Ehm, defectuoase sunt cauza pentru eh, cheltuielile ridicate de judecate. Au existat o serie întreagă de exemple eh, legate de pildă de eh, numărul mare de solicitanți de azil care au ajuns în Grecia pe cale ilegală, ehm, care au dus până la urmă la cheltuieli foarte mari juridice tocmai Grecia s-a confruntat cu asemenea probleme. Există multe alte motive umanitare pe care trebuie să le avem în vedere, situații dificile ale unor indivizi, uh, cazuri disperate. Este întreruptă vorbitoarea pentru că și-a depășit timpul. Vă rog să ajungeți la o concluzie, spune președinta. Pentru moment uh, nu uh, pot să am o intervenție cât se poate de succintă. Noi nu cred că ne grăbim acum. Intervine din nou președinta. Eu uh, încerc să am o atitudine echitabilă față de toți cei care doresc să intervină. Dați-mi dați voie să spun tot ce uh, am pe suflet. În ce privește avocatul din oficiu, am uh, anumite rezerve de asemenea, în legătură cu solicitările care uh, nu sunt uh, suficient de bine argumentate, ele uh, ar putea într-un fel să beneficieze de proceduri urgentate. În ce privește definirea solicitantului, faptul că el uh, nu uh, trebuie să fie membru al unui stat membru al Uniunii Europene. Ei bine, există protocolul uh, de la Aznar în care se spune că dacă cineva este membru al unui stat al Uniunii Europene și dorește să se stabilească în alt stat al Uniunii Europene, Um, el nu uh, poate să facă o cerere de acordare de azil. Problemele legate de situația familială, situația unor femei uh, cărora li s-a refuzat uh, acordarea de azil. Termenul acesta de șase luni în care statul uh, trebuie să ia o hotărâre, găsesc că este problematic. De asemenea, distrugerea documentelor să nu mai fie uh, un argument pentru o procedură uh, de urgență, mi se pare că este o chestiune care uh, nu mă convinge. Președinta, recunosc că este un subiect foarte important și aceasta este o primă dezbatere. E greu să uh, permitem uh, unui coleg să vorbească 5 minute și altuia doar să-i acordăm două. Doamna Hirsch. Mulțumesc, doamna președinte. Eu cred că suntem pe calea cea bună cu acest raport și cu proiectul care se află în fața noastră. Uh, am colaborat foarte bine. Cu siguranță că mai există puncte care necesită clarificări. Dar cred că este un semnal binevenit că acest pachet de măsuri privind acordarea de uh, azil este uh, analizat uh, cu seriozitate și rapiditate. Trebuie să vedem asupra căror definiții cădem de acord pentru ca ă, ele să fie tratate unitar în întreg pachetul legislativ. Eu cred că noi trebuie să insistăm să existe o procedură rapidă, dar în același timp ă, să fie o ă, procedură de bună calitate. Lucrurile nu se exclud trebuie să fie limpede atât pentru uh, țara în care solicitantul de azil dorește să se stabilească, cât și pentru el care sunt criteriile care se aplică. Cred că trebuie să uh, vedem dacă prin uh, prevederile pe care dorim să le propunem la început statul gazdă uh, va fi confruntat cu cheltuieli mai mari sau nu. Trebuie să analizăm și aspectele financiare, să avem o abordare financiară pentru a ști care sunt solicitările uh, pentru state. Dacă uh, dorim să, să operăm cu acest instrument acordarea dreptului de azil, atunci trebuie să avem criterii unitare. Uh, noi, eh, ca Uniune Europeană, dacă salutăm formula, acceptăm eh, acordarea de azil, atunci trebuie să găsim și criteriile convingătoare care să fie aplicate consecvent. Mulțumesc, doamna Hirsch. Și invit acum Comisia Europeană, doamna Gen și domnul Kunz, Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să mulțumesc și doamnei raportoare Silvi Ghion pentru proiectul de raport. Cred că a reușit să uh, rezume foarte bine elementele cheie, spiritul general uh, care a animat proiectul comisiei nu are rost să uh, explic rațiunea propunerii noastre, Cunoașteți și uh, directiva în vigoare, care a fost publicată în septembrie anul trecut. Deci ne dorim o coerență, o celeritate a procedurilor, în același timp ă, o muncă de calitate. Și salut și faptul că toți cei care au intervenit în dezbatere au insistat asupra ideii de calitate bineînțeles, problema costurilor uh, rămâne uh, una care ne va preocupa. După cum am spus, ne-am uh, angajat să facem o propunere de revizuire înainte de președinția poloneză. Dificultățile la nivelul Consiliului uh, sunt reale. Trebuie să cunoaștem punctul de vedere al Parlamentului uh, vis-a-vis -vis de acest dosar pentru a putea uh, vedea care va fi influența asupra propunerii noastre. Am reținut că proiectul de raport al doamnei Guillaume susține propunerea Comisiei în anumite aspecte și noi poate uh, întâmpinăm anumite uh, probleme. S-a făcut referire la protocolul ASNAR. Pentru noi este clar că directiva trebuie să se aplice resortisanților din state terțe uh, privind articolul 78 din tratat anumite amendamente ar trebui să uh, fie consolidate în ce privește uh, criteriile care se aplică și jurisprudența europeană a curții de la Strasbourg. Mulțumesc! Mulțumesc! Și revenim la raportoare, doamna Guillaume. Vă mulțumesc tuturor! pentru intervenții. Văd că terminăm și la timp, ceea ce e perfect. Așa cum s-a reamintit astăzi aici, știm că într-un termen de șase luni Comisia dorește să prezinte o propunere revizuită la acest text. Da, asta ține de proceduri se vorbește de directiva de primire. Însă în ceea ce privește procedurile, ideea este să se simplifice o redactare care e prea complicată și să se uh, deblocheze discuțiile de la Consiliu. Cred că am spus lucrurilor pe nume în urmă cu câteva minute. Nu cred că ar trebui ca Parlamentul uh, să fie descurajat uh, de la a-și face munca. Din potriva, ar trebui să se implice cât mai mult în acest proces. E vorba aici de ambiții, nu trebuie să renunțăm la ele și să nu uităm că nivelul de protecție, pe de-o parte, pentru cei care au nevoie de aceasta, incertitudinile financiare și procedurale din statele membre se vor uh, dovedi uh, un obstacol. Deci de aceea va trebui să fim ambițioși. Și pentru a respecta termenele stabilite, nu cred că vom putea ajunge la un text uh, încropit la repezeală care să se bazeze doar pe câțiva numitori comuni. Deci, după discuții, cred că va trebui să ajungem la un text așa cum trebuie. Vă mulțumesc. Le reamintesc colegilor că pentru acest raport, așa cum am spus și aici, termenul pentru amendamente e 20 ianuarie la prânz. Ajungem acum la punctul 7. Standardele minime la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internaționale și referitoare la conținutul protecției acordate. E o reformare. Raportorul este doamna Jean, domnul, doamna Jean Lambert, care a organizat o doua sesiune cu raportorii din umbră pentru a discuta despre amendamente și pentru a ne pregăti pentru votul orientativ, care va avea loc la sfârșitul lunii ianuarie. Vom avea uh, o discuție. Doamna Lambert ne va spune care au fost rezultatele de la reuniunea cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc, le mulțumesc acestora pentru reuniunea pe care am avut-o în decembrie. La acea reuniune am încercat să analizăm o serie de amendamente care au fost înaintate în ceea ce privește conținutul protecției. Membrii poate că și aduc aminte că aici e vorba de două lucruri de calificări, pe de-o parte, și de procesul de protecție umanitară, dar e vorba și de conținut. Deci, în ce constă această protecție pentru statele membre și ce anume implică aceasta pentru statele membre? Deci, reformarea Comisiei s-a referit la aceste două elemente. Articolul 9 primi calificările prin uh, refugiații. E vorba de categorii cum ar uh, privi riscul de a fi persecutat sau riscul de a fi uh, de a ți se face rău. Trebuie să vedem de asemenea ce diferențiere trebuie să se facă între cele două categorii. Ne-am avut o discuție destul de scurtă, de vreo 10 minute. Și cu acea ocazie am spus că prin aceste, că vroiam să văd ce amendamente respectă linia acestei reformări și ce amendamente ar trebui analizate cu mare grijă deoarece nu intră în sfera reformării. În ceea ce privește cele care nu îi transfera reformări, trebuie să vedem dacă există un acord politic major pe marginea acestora aici, la comisia noastră. Dacă nu se va ajunge la un acord cu celelalte grupuri politice în ceea ce privește drepturile, vorba aici de articolul 20.3 de grupurile vulnerabile, amendamentele 79, compromisul 2, de interesul copilului care are întâietate și la considerente se vorbește despre acestea. De asemenea, măsurile de integrare, articolul 34, considerentul 39. Și vom analiza mai mult amendamentele care spun că e de datoria statelor membre să facă această ofertă. Trebuie să ne dăm seama că există modalități diferite de a dar să nu uităm de asemenea că există și anumite șanse care sunt oferite celor care beneficiază de protecție umanitară. Iar Parlamentul European a vorbit de foarte multe ori de importanța măsurilor de integrare care trebuie să fie aplicate de la bun început și sper de asemenea să găsim un teren comun în ceea ce privește uh, egalitatea între sexe și problema femeilor, amendamentele 36, 37. Deci să vorbim despre asta atât în considerente cât și în text. Există și alte amendamente pe care nu le-am putut analiza în detaliu la reuniunea cu raportorii din umbră. Vorba aici de probleme procedurale despre care am discutat cu doamna Guillaume, dar avem și probleme privind definirea familiei. Și aici s-au, una, s-au înaintat uh, o serie de amendamente de la 39 la 43, amendamente care se referă mai ales la statutul minorilor căsătoriți. Ar vrea să lămuresc un lucru în fața deputaților de aici. Această directivă nu se referă la reîntregirea familială. E vorba de membrii familiilor prezenți pe teritoriu în momentul în care s-a cerut azilul sau o altă formă de protecție umanitară. Deci nu e vorba aici de reîntregirea familiilor. Și văzând amendamentele înaintate de colegi, eu cred că Trebuie să menținem o definiție cât mai largă, cu putință. Există multe Există puține cazuri legate de minorii căsătoriți, însă dacă nu vom soluționa această problemă, îi vom lăsa practic pe acești tineri, pe acești uh, minori uh, într-o zonă green, care ei vor fi tratați mai degrabă ca persoane căsătorite și nu neapărat ca minori. La articolul 7 există și acolo amendamente de la 46 la 52 și aici există opinii diferite. Eu înțeleg acest lucru, însă în reformare nu e vorba despre asta. Să nu uităm că nu doar statele pot fi actori care oferă protecție, ci și organizațiile internaționale pot să fie astfel de actori care oferă protecție și să vedem care sunt calificările pentru ca și alte entități să fie considerate niște actori eficienți de protecție. Și eu aici sprijin amendamentele care susțin o formulare cât mai uh, puternică. La amendamentele 53 și 54 privind regiunile, cred că vom reuși să ajungem la o înțelegere. Ceea ce privește alte amendamente, elemente care nu erau uh, oferite de reformare, amendamentele 44 și 45 la articolul 3 domnului Lambrinidis. E vorba, de exemplu, despre circumstanțele în care se crede că anumite persoane au acționat uh, într-un anumit mod pentru a uh, da de crezut că au nevoie de protecție pe teritoriul Uniunii Europene. Deci aici e vorba de sfera de aplicare, să vedem dacă ne ocupăm de toate cazurile sau doar de cetățenii din țări terțe. Doamna Ghiom a înaintat aici un amendament, amendamentul 34. Eu cred că va fi foarte bine ca și ceilalți membri să se exprime, să auzim care este părerea lor. Nu m-a referit la celelalte amendamente, 100 și ceva sunt, fie că ne vom putea ocupa de ele aici, fie uh, în afara acestei reuniuni, însă vom încerca să o facem. Vă mulțumesc! Două persoane au cerut să cuvântul deocamdată. Nu mai dorește nimeni să intervină? Trei persoane. Doamna Wikström, vă mulțumesc! Ar vrea să-i mulțumesc doamnei Lambert pentru munca dumneiei la acest dosar și pentru abordarea atât de cuprinzătoare pe care o are față acest pachet. Eu salut atât propunerea comisiei cât și acest raport și e important să progresăm la acest dosar ca și la celelalte. Aș vrea să subliniez câteva amendamente la care nu s-a referit doamna Lambert. Împreună cu colegii am uh, înaintat amendamente privind uh, drepturile copilului, făcând referință la Convenția ONU privind drepturile copilului. Am sugerat de asemenea ca statele membre să ofere pregătire lingvistică pentru a ușura integrarea și asta ar trebui să se extindă la programe de instruire privind uh, dreptul, privind legislația fundamentală, prin valorile de bază, principiul de democrație, de drepturile omului, de egalitate, drepturile individuale, obligațiile pe care le au toți cetățenii. Deci e în interesul Uniunii și a statelor membre să facă astfel de cursuri. Deci vă atrag atenția asupra acestui amendament minor, care poate însă să fie foarte important din prisma integrării. Vă mulțumesc, doamna Romero Lopez. Grazie, președinta. Eu... Vă mulțumesc. Și eu vreau să-i mulțumesc doamnei Jean Lambert pentru eforturile făcute, deoarece împreună cu cea anterioară, această directivă face parte dintr-un pachet care deocamdată nu a întrunit uh, un acord între grupurile politice. Nu mă pot referi la cazul anterior, ci la cazul actual uh, și vă pot spune că deocamdată pozițiile sunt foarte divergente și e greu să se ajungă la un acord, deoarece directiva e foarte ambițioasă. Propunerea comisiei uh, e o propunere deja ambițioasă, deoarece reformarea conținutului privind protecția internațională, cu cel privind statutul de refugiați reprezintă deja o propunere ambițioasă. Dincolo de amendamentele care pot părea minore după părerea mea, problema de fond e că deocamdată nu Deocamdată, deci, se interpretează în mod foarte strict ceea ce se întâmplă din perspectiva Convenției CEDO. Eu am fost recent într-o tabără din uh, Malta și pot să vă spun că într-această tabără, acolo, din 700 de persoane, doar o familie din Libia și o femeie din Etiopia aveau statutul de refugiat. Restul se uh, Uh, restul aveau, prote- au statut de protecție uh, secundară. Și erau persoane care fugiseră din Somalia acolo, dar nu sunt neapărat persoane care riscă să fie arestate când uh, se întorc acolo. Sunt persoane care fug de război și de amenințarea acestora. Și restul persoanelor de acolo proveneau din Sudan. Și e clar că când vedem așa ceva, ne dăm seama că nu înțelegem exact ce se întâmplă. Mă întreb dacă reprezentantul ONU de acolo din Malta n-ar putea da niște informații clare. Domnul Gutierrez ne-a vorbit despre abordarea pe care o avem la nivel internațional, însă ce facem, de exemplu, cu acești solicitanți de azil? Aceștia trebuie să-și dea amprenta digitală. Și atunci când uh, strâng banii și ajung în țara lor uh, uh, la care au visat, de exemplu, în Suedia, sunt trimiși înapoi în Malta, deoarece acolo au făcut ei cererea de azil inițial. Și nu putem uh, compara situația lor cu celor care își cumpără un bilet de avion în Ecuador, în Bolivia și vin și intră prin, uh, printr-un aeroport ca imigranți nereglementați. Deci situația acestor oameni este cu totul diferită. Aici nu e vorba de ce facem într-o anumită situație specifică, e o problemă de fond. Ce facem cu aceste 2500 de persoane care există acum în Malta? Cât sunt în Grecia, nici măcar nu știm exact câte persoane există în această situație și ce pot face cele 27 de țări membre cu o politică solidară pentru a soluționa situația. Doamna Holmeier. Nu vreau să o sperii din nou pe doamna președintă, nu voi avea o intervenție la fel de lungă. Doresc să mulțumesc raportoarei Jean Lambert pentru numeroasele întâlniri foarte constructive pe care le-a avut cu noi. Am încercat să introducem în discuție o serie întreagă de probleme din păcate nu am reușit să finalizăm discuțiile în ce privește de pildă asistența medicală, asigurarea sănătății. Ar trebui ca asistența ă, medicală să fie oferită în acea țară în care ă, solicitantul ar urma să se stabilească. E bine, ă, eu cred că prevederile acestea, uh, reglementarea lor va fi foarte dificilă. Eu cred că trebuie să introducem standarde minimale, uh, asigurarea de standarde de asistență uh, de sănătate minimale, pentru că există diferențe atât de mari între statele noastre încât uh, nu cred că putem uh, crea uh, garanții ca în cele mai dezvoltate state. În anumite state, de pildă, există o asistență medicală 100% care merge până la transplantul de organe care este asigurat. Există alte state care oferă foarte puțin, deci noi ar trebui să găsim aici un nivel minimal pe care să-l prevedem și care să poată fi uh, pus la uh, dispoziție și care să țină seama de, de respectul datorat demnității umane. În ce privește definirea familiilor, iarăși în diversele directive, în funcțiune în clipa de față în Uniunea Europeană, există definiții diferite. Asta creează dificultăți pentru organele administrative, care necesită, în cazul solicitării de azil, definiții cât se poate declare. Aici nu este vorba despre reunirea familiilor, ci uh, există necesitatea unor norme minimale pentru recunoașterea familiei. Iar în ce privește disocierea între Uh, cei care uh, beneficiază de uh, o protecție subsidiară și cei care se bazează pe prevederile Convenției de la Geneva. De asemenea, trebuie să găsim un numitor comun. Colegii mei din Spania de multe ori se consultă foarte intens între ei. E bine, trebuie să ne punem întrebarea cum putem veni în ajutorul uh, Uh, țărilor care uh, de fapt uh, au numărul cel mai mare de solicitanți de azil în centrele lor de retenție. Intervenim prin Frontex, găsim altă formulă de a îi ajuta. Dacă la granițele Greciei există peste 12.000 de solicitanți de azil, Eh, trebuie să vedem cum putem să facem față acestui fenomen. Mulțumesc, doamna Hirsch. Mulțumesc, doamna președintă. Și eu doresc să mulțumesc raportoarei. Am avut discuții intense în legătură cu diversele aspecte, cu diversele definiții. Pentru mine este foarte important să aducem la un numitor comun preocupările legate de un statut de uh, protecție a refugiaților conform Convenției de la Geneva. Dacă ne uităm la tabele și vedem cum s-a acționat până acum, vom constata că diversele state membre au uh, uh, acționat foarte diferit până acum. Au existat diverse criterii de cumpănire a cererilor de azil în diversele state membre. În ce privește accesul la piața muncii, este important să existe criterii clare și este important pentru cei cărora li se acordă azil să aibă acest acces, să aibă acces la deprinderea limbii din țara gazdă, să aibă acces la asistența medicală. Dar cred că de asemenea, este important să existe aceste două forme diferite pentru că um, altfel ar putea să aibă efecte negative recunoașterea în viitor doar a statutului de refugiat să vedem care sunt domeniile în care se impune o armonizare, dar să păstrăm cele două forme cu care operăm în clipa de față. Un alt punct important, din punctul meu de vedere, este legat de asistența socială, de accesul la piața muncii, de toate aspectele care sunt legate de integrare. Pentru că se știe foarte bine că dacă se creează șanse pentru acces la uh, un loc de muncă, atunci uh, acea persoană se integrează mai ușor, învață mai repede uh, limba țării gazde decât dacă el este ținut între uh, patru ziduri acasă și nu are posibilitatea să intre în contact cu lumea din afară. Deci cât mai repede trebuie să creăm și condiții de integrare pe piața muncii. Iar în ce privește amendamentele, nu știu dacă are rost ca în interiorul Uniunii Europene să introducem și dreptul de a se formula cereri de azil și de a acorda drept de azil uh, pentru rezordințanții din state membre. Eu cred că acest drept de azil trebuie să se refere doar la state terțe. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu, atunci în numele doi colegi care au înaintat un amendament, voi pune următoarea întrebare. Și rog comisia și raportorul să răspundă. Aș vrea să o întreb pe doamna Lambert, ce crede de, de amendamentul 63? care se referă la temeiul de orientare sexuală interpretat atât de diferit de statele membre. Știu că într-un stat membru oamenii sunt supuși la un test extrem de degradant pentru a vedea care este orientarea lor sexuală și nu voi menționa statul respectiv și nici voi spune ceea ce fac, însă e o procedură într-adevăr josnică. Uh, nu am mai datat un amendament, deoarece textul comisiei nu e prea puternic în această privință. Se spune că un stat membru ar putea să defină un grup social în temeiul orientării sexuale, însă vreau să știu care este și părerea raportorului. Și am din nou o întrebare pentru doamna Ghean din partea comisiei și pentru domnul Pătrașcu sau doamna Pătrașcu, nu este specificat sexul persoanei aici. Doamna Ghean, vă mulțumesc, doamnă președinte. Noi am spus care era poziția noastră și am vorbit și despre orientările făcute de doamna Lambert. Noi așteptăm ca în următorul semestru să se facă progrese substanțiale, să se dialogueze între cele două ramuri legislative pe marginea acestei directive în timpul președinției maghiare. La Consiliu, din punct de vedere tehnic, s-au făcut progrese la lucrări și sperăm ca în săptămânile următoare, împreună cu avizul Parlamentului și cu votul de orientare, deci să putem avansa la trialog pentru a ajunge cât mai repede la această propunere. Vă mulțumesc. Doamna Lambert? Vă mulțumesc și le mulțumesc și colegilor pentru comentarii. Doamna Romero Lopez ne-a reamintit cât de important e ca acest pachet privind azilul să funcționeze. Și de asemenea important ca în diferitele state membre legislația să fie aplicată. Și nu e vorba doar de statele membre care lucrează cu Convenția de la Geneva. Articolul 15 din directiva privind calificările se referă la daunele grave și acoperă o serie din situațiile la care v-ați referit dumneavoastră. Există, deci, aceste două categorii separate de persoane care beneficiază de protecție. Și e clar că statutul unei persoane trebuie să, de, să vină de pe urma situației prin care a trăit. Persoanele nu trebuie să beneficieze de ceea ce doresc statele membre să ofere în momentul respectiv. Și de aia e atât de importantă examinarea tuturor cazurilor. În ceea ce privește o serie din problemele ridicate astăzi aici, da, într-adevăr, vedem, încercăm să vedem care este situația îngrijirilor de sănătate pentru a face față nevoilor persoanelor în chestiune, deoarece de foarte multe ori problemele sunt legate de ceea ce se face în practică și nu de textele legislative existente. Să nu uităm că de multe ori uh, statele interpretează lucrurile uh, în mod deficitar. În ceea ce privește dreptul copilului, împreună cu raportori din umbră încercăm să vedem cum putem include aceste drepturi atât în considerente cât și în articole. Poate că va trebui să mai lucrăm puțin la formulare, deoarece există diferențe aici. Acum, amendamentul 104, de vorba de integrare și limbă. Încă o dată, cred că și aici putem ajunge la un acord cu uh, raportorii din umbră și cu persoanele care au înaintat amendamente individuale. Pentru ca ele să știe ce s-a întâmplat cu amendamentele respective. Acum, în ceea ce privește familiile, definirea familiei. Nu avem aici un acord în legătură cu această definiție, însă măcar știm că trebuie să avem o înțelegere comună privind diferitele măsuri din acest pachet legat de azil. Cum în ceea ce privește întrebarea privind amendamentul 63. Partea textului este așa cum este, deoarece de foarte multe ori circumstanțele din țara de origine stabilesc gradul de risc pentru oamenii respectivi. Deci dacă provii din Statele Unite ale Americii, nu intri în aceeași categorie de risc legat de orientare sexuală ca atunci când provii din uh, Jamaica. Deci de aceea e important aici să se vadă care sunt circumstanțele în țara de origine și deci de aceea există aici amendamente în reformarea aceasta și de aceea au înaintat și membrii amendamente pentru a avea niște informații de calitate din, privind situația din țara de origine, informații care să fie folosite și nu lăsate într-un sertar. Deci acestea sunt problemele legate de articolul de amendamentul 63. Poate că ulterior și alți colegi vor dori să intervină pe marginea acestui lucru. În ceea ce privește termenele, mă gândeam că ar fi bine să analizăm și situația amendamentelor de compromis, eventual la ședința de la sfârșitul lunii ianuarie sau în februarie asta dacă sunt de acord și ceilalți membri. Și sperăm să fie de acord uh, și doamna președinte. Hmm, nu prea știu. Dacă nimeni nu are obiecții și dacă secretariatul nu ne spune că va fi foarte greu, vom urma sugestia dumneavoastră. Asta înseamnă că vom analiza amendamentele de compromis la sfârșitul lunii ianuarie, iar uh, votul orientativ avea loc la începutul lunii februarie. Dumneavoastră aveți datele exacte. Aici se încheie discuția pe marginea acestui punct. Trecem la punctul 8. Suntem puțin înainte. Mi s-a spus că cei care trebuie să ia cuvântul uh, sunt pe cale de a veni, unii sunt deja în sală. Dacă domnul Busutil, raportorul de acord, putem începe. Îmi cer scuze deja, deoarece va trebui să plec la o altă comisie. Doamna Gânț va prelua președinția. Punct 8. Descărcarea de gestiune pe 2009. Raportor este domnul Busutil. Libe trebuie să redacteze șase avize pentru Comisia de Control Bugetar îi rog pe cei care părăsesc sala să o facă în liniște. Deci trebuie să redactăm șase avize pentru Comisia de Control Bugetar. În primul rând, bugetul general al UE, descărcarea de gestiune, după care descărcarea de gestiune pentru cele șase uh, agenții pe care suntem noi uh, responsabilă, Agenția pentru Drepturi Fundamentale, Observatorul European pentru Droguri și Toximanie, Eurojust, Colegiul European de uh, Poliție și Frontexul. Cei care vor să discute pot să o facă în, fa- în afara acestei săli, vă rog. Directorii acestor cinci agenții au fost invitați să vină astăzi aici, ei sau reprezentanții lor. Nu știu uh, care dintre aceștia au ajuns deja. L-am invitat pe domnul Manolopoulos de la Agenția pentru Drepturi Fundamentale, domnul Wolfgang Goetz, uh, directorul de la Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie, domnul Ian Sarai de la Eurojust, director executiv și domnul Schroeder, directorul ajung la CEPOL și domnul Leitinen, director la Frontex, pe ei i-am invitat. Îi voi da acum cuvântul domnului Busutil, care ne va prezenta documentul său de lucru, după care vom avea ocazia de a discuta. De asemenea, vom avea o reacție din partea Comisiei și a agențiilor. Domnul Busutil va prezenta proiectul de aviz pe 31 ianuarie. Pe 3 februarie este termenul pentru amendamente, se spune aici. Mi se spune că nu avem mai mult timp la dispoziție. Iar votul de la uh, Libe va avea loc pe 28 februarie. Aveți cuvântul, domnule Busutel. Vă mulțumesc. Documentul meu de lucru, după cum a spus și dumneavoastră, se referă la cele cinci agenții care țin de competența comisiei noastre. De asemenea, ne ocupăm și de comisie, dat fiind că o parte din buget uh, este folosit în domeniul JAI. Eu mi-am împărțit documentul într-un mod foarte simplu. Le-am prezentat colegilor un extras relevant din raportul Curții de Conturi pentru fiecare din aceste agenții după care am reprodus răspunsul dat de fiecare agenție curții de conturi, după care, și acesta este obiectivul documentului meu, am redactat niște întrebări suplimentare ca urmare a răspunsurilor oferite de aceste agenții. Și de aceea astăzi aș vrea să văd ce au de spus agențiile, cât și comisia, la aceste întrebări pe care le-am făcut eu. Colegilor care nu au citit acest document de lucru uh, deocamdată, vreau să le spun că uh, s-ar cuveni să subliniez anumite extrase din uh, raportul Curții de Conturi, însă nu știu cum să o facem, dacă să uh, Uh, luăm împreună toate răspunsurile de la toată lumea, riscând însă să uh, nu înțelegem exact care a fost răspunsul fiecare agenții sau eventual să prezint fiecare agenție în parte și să-i permit reprezentantului să răspundă de fiecare dată. De deci ce îmi sugerați, doamnă președinte? Cred că mai bine ar fi să procedăm de la caz la caz. Și asta deoarece că nu a venit un reprezentant al unei agenții. Deci în ordinea preferinței dumneavoastră. Directorul ajung de la Cepol nu a ajuns încă aici, ceilalți sunt în sală. Deci, dumneavoastră alegeți. Vă mulțumesc. Încep cu întrebările pentru comisie. A, nici comisia nu este aici. Atunci încep cu Eurojust. Sau comisia a ajuns, poate, între timp. Le vom uh, permite câteva minute să se așeze și să respire liniștiți, pentru că tocmai au ajuns să-și pună de asemenea căștile. Vă rog. Până să se așeze bine reprezentantul comisiei, am să trec la Eurojust. Se arată aici că în 2007 uh, și 2008, în rapoartele anuale din acești doi ani, cu Curtea de Conturi a arătat că există o rată ridicată de erori, de 33% și 26% respectiv. În 2009 se pare însă că n-a existat un plan de recrutare pregătit. Iar întrebarea mea este de ce au existat uh, dificultăți de recrutare a personalului și dacă cu această lipsă de personal Eurojust uh, consideră că își îndeplinește misiunea 100%. În ceea ce privește felul în care se uh, face selecția personalului, aș vrea să întreb Eurojustul ce s-a întâmplat cu contractele care au fost încheiate uh, în conformitate cu proceduri nereglementare, pentru că Curtea a constatat că anumiți candidați au fost uh, aleși uh, cu proceduri nereglementare. Deci întrebarea mea este ce se va întâmpla cu aceste contracte. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Doamna Keller dorește să intervină. Doriți să puneți o întrebare în legătură cu Eurojustul? Nu? Atunci vom da cuvântul reprezentantului Eurojust domnul Hans Iare, uh, vicedirector adjunct la Eurogest. Bună ziua, domnilor și domnilor! Am să răspund cât mai uh, la obiect la această întrebare. Întrebare referitoare la dificultățile de recrutare a personalului. Noi lucrăm la un nivel foarte competitiv, de asemenea la nivelul Europol și uh, Există doar un număr limitat de agenți temporari și un număr mai mare de posturi de agenți contractuali și aceasta ne-a făcut uh, să ne fie greu um, în trecut să uh, fim competenți pe piața de la Haga. De asemenea, avem nevoie de un plan strategic care sper să fie implementat uh, acum. O altă explicație pe care am putea o da este că fluxul recrutărilor trebuie să fie îmbunătățit. Ar trebui să lucrăm mai mult la nivel secvențial, mai bine zis să lucrăm mai puțin în mod secvențial și mai mult în paralel. Întrebarea se referă și la um, planul de uh, recrutare, dacă a fost implementat, într-adevăr pentru 2009 acesta a fost uh, implementat pe deplin, iar în ceea ce privește locurile vacante, în 2009 am avut uh, 189 de posturi vacante, din care 189 au fost uh, acoperite, 49 sunt încă vacante, iar în 2010, iată cifrele, 187 de posturi, din care 163 au fost uh, acoperite, deci avem 22 de posturi vacante la sfârșitul anului 2010, deci uh, o scădere de 50%. O altă întrebare care ne-a fost adresată, dacă în felul acesta putem să ne îndeplinim uh, misiunea, da, răspunsul este da, considerăm că putem să facem acest lucru și, bineînțeles, dorim să îmbunătățim și procedurile noastre interne și de recrutare. O altă întrebare. Ce se va întâmpla cu contractele care au fost supuse unei proceduri nereglementare? Trebuie să recunosc că nu se poate întâmpla nimic din motive juridice, pentru că aceste contracte au fost încheiate, personalul respectiv a trecut de perioada probaterie și nu există nicio posibilitate pentru ca noi, Eurojustul, să schimbăm cumva această situație și, de altfel, nu uh, vedem uh, nevoia de a face acest lucru. Sper să fi răspuns la întrebările dumneavoastră cu acuratețe. Domnule raportor, sunteți mulțumit cu acest răspuns? Mulțumesc, doamna președinte. Nu pe deplin cu ultimul comentariu făcut, pentru că, de fapt, aici se recunoaște din partea Eurojustului că are în continuare contractate persoane care au fost uh, contractate prin proceduri nereglementare și că nu poate face nimic în acest caz. Iată de ce este dreptul nostru de a trage concluziile ținând cont de acest răspuns. În legătură cu celelalte întrebări, sunt uh, mulțumit de răspunsul dat. Nu știu dacă există alți colegi care doresc să adreseze alte întrebări referitor la celelalte agenții. Vă rog să faceți acest lucru dacă doriți. Între timp, am să trec acum la comisie cu permisiunea dumneavoastră. În 2009, nivelul de implementare a creditelor de angajament a fost de 97,7%, crescând din 2008, iar nivelul de implementare a plăților a fost de 89,6%, de asemenea o creștere față de 2008. Totuși, nivelul anulărilor a fost destul de ridicat, de 8,5%. Iată întrebările mele pentru comisie cum au fost implementate diversele fonduri și programe în 2009, în special dacă ar fi posibil să avem mai multe detalii în legătură cu fondurile de acțiune la frontierele externe și vreau să vă întreb de asemenea când vom avea rapoartele de evaluare la jumătatea drumului a diverselor fonduri și programe în domeniul uh, a, libertății, securității și justiției. După cum știți, asemenea, la programul SIS-2, aș vrea să vă întreb cum au fost utilizate fondurile, cum au fost cheltuite ele în 2009. Și o ultimă întrebare în legătură cu anulările acestor plăți. De ce nivelul lor a fost atât de ridicat în 2009 și la ce linii bugetare au avut loc aceste anulări? Aceste întrebări comisia le avea dinainte, în scris, deci sper să nu fie nicio problemă cu răspunsurile pe care le poate da. Mulțumesc, dau cuvântul comisiei acum. Însă înainte de acestea, doamna Găț, sper ca comisia să fi luat loc uh, liniștită între timp, pentru că iată avem întrebări uh, interesante din partea raportorului Domnul Clas, nu știu dacă dorește să pună o întrebare înaintea comisiei sau dorește să asculte întâi răspunsul comisiei pentru a interveni după aceea. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să vă întreb dacă domnul Busutil va vorbi despre fiecare agenție în parte. Da, vom trece de la caz la caz. Întâi comisia. Mulțumesc. Sunt uh, Stefanie Clarion de la directoratul DG Justice uh, and Home Affairs în legătură cu întrebările care au fost uh, puse. Aș vrea să fac întâi o scurtă declarație. Așteptăm, așteptam raportul Curții de Conturi și suntem oarecum mulțumiți pentru că n-am văzut nimic semnificativ în ceea ce ne privește. Și acest lucru se poate observa și în întrebările dumneavoastră. Principalele chestiuni se referă la ratele de implementare. Deci nu știu dacă doriți niște detalii foarte precise în ceea ce privește uh, nivelul creditelor de angajament. Pot să vă dau aceste detalii. E vorba de fondurile cu o gestiune comună care reprezintă partea cea mai mare a cheltuielilor noastre, rata în acest caz este între 98, 99 până la 100%. În ceea ce privește creditele de angajament și de plată. Deci suntem aproape la nivelul de 100% a implementării pentru aceste fonduri de gestiune comună și aceasta include și uh, fondul de returnare și fondul referitor la granițele externe. Aceasta înseamnă că am recuperat întârzierile pe care le aveam în anul 2008. Referitor la evaluarea la jumătatea parcursului, la jumătatea anului 2011 așteptăm să avem această evaluare. O vom primi acum în prima jumătate a anului, cu siguranță. A existat o întrebare și în legătură cu nivelul de implementare a fondurilor dedicate programului SIS-2. Creditele de plată și de angajament, în acest caz, sunt uh, în jur de 72-73%. Aceasta ne arată că am avut probleme de natură tehnică cu SIS-2 în anul 2009, așa cum probabil știți foarte bine. De asemenea, am avut uh, o rezervă în raportul anual de activități pe anul 2009 și consecința a fost că exista niște întârzieri ale plăților. Iar referitor la nivelul anulărilor, acel 8,5% la care se referea raportorul, acesta reprezintă 44 de milioane de euro în total și o bună parte este reprezentată din nou de problemele din SIS-2, probleme de infrastructură pe care le-am avut cu creditele de angajament. O altă parte este reprezentată de agenții avem 22 de milioane, 10 milioane la Frontex, 4,5 milioane pentru FAE și 7 milioane pentru uh, CEPOL. Deci, în total, 22 de milioane care au fost uh, anulate din cauza agențiilor sau la agenții. Am avut de asemenea probleme minore cu programe care n-au funcționat așa de bine cum ne așteptam, în ceea ce privește gestiunea directă și lupta împotriva delinvenței. Sper să fi răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Dacă mai vreți detalii, sunt la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc. Aș vrea să revin la problema anulărilor. Puteți să-mi repetați, pentru că n-am înțeles foarte bine cât reprezintă, de fapt, care este suma globală reprezentată de cele 8,5% în milioane și vreau să vă întreb care este procentul din bugetul general al CEPOL care este reprezentat de cele șapte milioane care au fost anulate pe care le-ați menționat. Da, vă rog să-mi permiteți o clipă ca să pot să fac calculele. ateptăm uh, Așteptăm o clipă pentru ca comisia să facă calculele și să ne răspundă și ar trebui să discutăm de asemenea și următoarele rapoarte referitoare la celelalte agenții. După aceea vă vom da cuvântul. Cred că a fost o întrebare dificilă, spune preedintele Nu, nu este atât de greu, însă nu am cifrele exacte și nu vreau să vă dau un răspuns greșit la această întrebare. Nu e foarte ușor de făcut acest calcul, pentru că anulările de plată se referă și la creditele de angajament din 2008 și din 2009. Deci va trebui să fac calculul exact și vă voi spune după aceasta. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să întreb comisia și aș vrea să cer comisiei și agențiilor reprezentate aici să ne trimită răspunsuri în scris la întrebările pe care noi le-am prezentat în scris, pentru că în felul acesta toți colegii vor putea dispune de toate aceste răspunsuri pe care le primim în scris și ținând cont și de constrângerile de timp pe care le avem, poate nu vom reuși să trecem în revistă toate întrebările și de asemenea aceasta ne-ar permite să avem niște răspunsuri nu prea clare. Pentru a trece mai departe la celelalte agenții, trecem la uh, Centrul European de Monitorizare pentru Droguri și Toxicomanie. Se pare, după Curtea de Conturi, că s-au din uh, creditele de angajament din 2009 au fost uh, recuperate pentru un alt an 26% din acest buget și vreau să întreb agenția ce a făcut pentru a utiliza în mod mai eficient acest buget de acum încolo. Aș vrea de asemenea să vă întreb, ținând cont de sumele care s-au întors la dumneavoastră din um, Consiliul de Management al centrelor și o întrebare pentru Comisie. Comisia confirmă dacă acestea au fost niște venituri desemnate și dacă vor exista niște măsuri complementare care să fie implementate pe viitor pentru a rezolva astfel de situații. Mulțumesc. Înainte de a trece mai departe, aș vrea să întreb dacă există în sală alte întrebări. Nu? Aș vrea să rog pe domnul Van Guț să ne răspundă. Dânsul este directorul acestui centru și de asemenea după aceea comisia. Mulțumesc, domnul președintă. În ceea ce privește întrebarea referitoare la preluarea creditelor de angajament din 2009, Acestea reprezintă doar 2% din bugetul nostru global. Nu este adevărat că ei reprezintă 26% din acest buget. Și între cei 339.000 de euro avem 36% din această sumă reprezentată doar de fonduri de natură administrativă și 74%, deci restul, se referă la uh, mutarea noastră la noua locație au existat aici niște întârzieri cu plățile pe care le datoram fostului proprietar și din această cauză au apărut aceste probleme pentru că proprietarul era de fapt agenția portuară din Lisabona. Și a trebuit să îmbunătățim și instrucțiunile pe care le-am acordat ofițerilor noștri de autorizare pentru a putea analiza această situație și pentru a preveni pe viitor astfel de întâmplări. Au existat de asemenea ședințe de formare specifică pentru aceste persoane și am recrutat un nou personal IT pentru a putea uh, preveni astfel de situații pe viitor. Referitor la cealaltă întrebare, În ceea ce privește acel uh, venit desemnat la nivel intern, această problemă provine din ce s-a întâmplat în anii trecuți, pentru că bugetul prevăzut fusese mai scăzut decât ceea ce se prevăzuse pentru centrul de traducere. Iar acești bani care au venit au fost considerați ca un venit desemnat la nivel intern, Baza deciziei mele a fost uh, articolul 183 al uh, regulamentului financiar în care se vorbește despre uh, replata acestor credite și dacă ținem cont și de ghidul comisiei, există o interpretare foarte largă a acestei chestiuni. Se vorbește aici nu doar de plățile făcute din eroare, ci se vorbește și de uh, corecții care apar la, într-o fază ulterioară. Iată deci, aceasta a fost o problemă cu estimările bugetului inițial pentru centrul de traducere și aceasta se referă nu doar la agenția noastră, ci la mai multe agenții. Este un lucru pe care l-am transmis în răspunsul nostru către Curtea de Conturi pentru a vedea dacă această chestiune este într-adevăr demnă de atenția curții sau nu. Până acum n-am avut încă un răspuns în acest sens dar bănuiesc că și Comisia va analiza această chestiune în procesul de revizuire a cadrului de finanțare a agențiilor europene în curând. Dacă mai doriți să puneți întrebări, sunt la dispoziția noastră în continuare. Mulțumesc că sunteți uh, mulțumit cu aceste răspunsuri. Vă rog. Vreau să întreb dacă Comisia confirmă punctul de vedere exprimat de agenție. Comisia, vă rog. Mulțumesc. Într-adevăr, această chestiune a fost uh, deja pusă pentru mai multe agenții în acest domeniu uh, politic. Poziția Comisiei pe care am primit-o este că Curtea de Conturi are dreptate și, într-adevăr, vom vedea ce se întâmplă cu Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie. Acesta ar fi trebuit să fie trecute în categoria de venituri uh, diverse. Într-adevăr, aceasta nu reprezintă o diferență semnificativă, dar este totuși o altă categorie. Mulțumesc. Dacă sunteți de acord, putem trece la următoarea agenție. Mulțumesc, spune raportorul. Într-adevăr, doresc să trec la agenția Frontex. Aș vrea să pun întrebări aici în legătură cu trecerea de fonduri uh, din bugetul 2009, pentru că s-a existat foarte multe de astfel de treceri de fonduri de pe un an pe altul. Agenția, vreau să știu dacă a fost afectată de aceste preluări de fonduri, cum s-au îmbunătățit eforturile agenției începând din acel moment până acum, ce măsuri au fost luate și dacă s-a gândit la uh, eforturile care trebuie făcute pentru revizuirea modalității de funcționare a agenției, a agenției Frontex pe viitor. Mulțumesc. Înainte de a cere răspunsul din partea agenției, vreau să știu dacă mai dorește cineva din sală să pună o întrebare. Domnule Kirk. Ținând cont de aceste întrebări care tocmai au fost puse, aș vrea să adaug și eu o, o altă întrebare. Și anume, ținând cont de această trecere a fondurilor de pe un an pe altul, vreau să vă întreb dacă toate aceste sume a, există o capacitate de absorpție a acestor sume sau dacă ele sunt prea mari și dacă există ținând cont de faptul că există în continuare posturi vacante, dacă considerați că agenția Frontex este în stare să-și îndeplinească misiunea sau nu. Alte întrebări din sală, vă rog. Ca și colegii mei, vreau să vă întreb uh, în ce domeniu al Frontex au existat uh, cele mai mari fonduri care au trecut de pe un alt pe, pe altul și vreau să vă întreb dacă aceasta afectează capacitatea de funcționare a agenției. Mulțumesc. Alte întrebări? works. Ähm, eu aș inversa puțin întrebarea. Frontex a fost foarte solicitat în Grecia și aș întreba în ce măsură eforturile eh, personalului au crescut și costurile au crescut. Și în acest context, oare eh, vor exista solicitări suplimentare în viitor, având în vedere că sarcinile eh, au crescut semnificativ la granița dintre Grecia și Turcia, mult mai mult decât se planificase inițial. I would Mulțumesc. Am să dau cuvântul domnului Ikalaitinen din partea Frontex pentru a ne răspunde la aceste întrebări. Mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua tuturor. Într-adevăr, aceste uh, sume care au fost trecute de pe un an uh, pe altul și anulările care au existat uh, reprezintă o adevărată provocare pentru implementarea bugetară și pentru gestiunea financiară a agenției noastre. Și așa cum am repetat de mai multe ori, cred că este a patra sau a cincea oară când avem o dezbatere pe această temă. Bineînțeles că um, aș uh, dori, așa cum mi s-a cerut aici, să dau un răspuns în scris detaliat la aceste întrebări și acum aș vrea să mă centrez mai degrabă la uh, comentariile care s-au făcut aici. În ceea ce privește acele treceri de fonduri de pe un an pe altul și uh, care au fost domeniile Frontex care au fost cele mai afectate, Aș spune că principalele trei domenii au fost operațiunile maritime comune, în al doilea rând trainingul și, în al treilea rând, proiectele ICT care sunt importante pentru o agenție ca a noastră, pentru uh, ca ea să aibă uh, un grad de dezvoltare suficient de mare. Iată, deci, principalele trei domenii care au fost afectate. Este un fel de deja vu pe care l-am menționat deja și anul trecut. Dacă vedem uh, ce s-a întâmplat cu previziunile de anul trecut. Bineînțeles că trebuie să respectăm anualitățile uh, bugetare care sunt prevăzute în implementarea bugetară și dacă vorbim de implementarea pe anul 2009, pentru că avem acum cifrele finale, chiar dacă ele au venit uh, un pic cam târziu, cu un an de întârziere. Nivelul de credite de angajament, de implementare a fost de 91%, asemănător cu cel pentru bugetul pe 2008, deci cu un an anterior, și nivelul de credite de plată a fost de 80% pe 2009. Sunt cifre mai bune față de anul anterior, însă trebuie să recunosc aici că aceste cifre nu îndeplinesc obiectivele pe care le-am stabilit noi înșine. Însă e important să ținem cont și de faptul că ne aflăm aici într-un domeniu în care circumstanțele se schimbă foarte rapid. Am văzut acest lucru și acum vorbim de implementarea bugetară pe anul 2009. Dacă am luat însă ce s-a întâmplat anul acesta uh, drept exemplu, am văzut că existat două schimbări majore și anume trecerea radicală de la protecția frontierelor maritime la cele terestre și, de asemenea, o concentrare foarte puternică uh, pe acțiunile la frontiera uh, turcă. Înțelegem cu toții că e mult mai uh, costisitor să folosim aceste operațiuni de la frontierele maritime unde folosim uh, un anumit echipament, să trecem la cele pentru uh, acțiuni la frontierele terestre, unde avem cu totul alt echipament. Există diferențe foarte mari între cele două și aceste diferențe fac să apară cheltuieli suplimentare. Și aceste activități trebuie planificate cu peste un an înainte de uh, desfășurarea lor propriu-zisă. Uh, avem uh, peste 20 de state care trebuie să coopereze. Nu știm uh, dinainte exact care sunt acțiunile precise, care sunt uh, partenerii și asociații Schengen care ar participa, deci aceasta poate aduce schimbări importante. Dacă ne referim la cea de-a doua întrebare referitoare la nivelul bugetar, cred că n-ar trebui ca aceasta să fie văzută separat față de ce se întâmplă cu nivelul bugetului nostru total. Trebuie să vedem lucrurile în ansamblul lor resursele financiare pe de o parte, resursele umane pe de altă parte, resursele umane ale agenției, un factor foarte important și al treilea element al triunghiului, foarte important de asemenea, este voința statelor membre de a lucra împreună, pentru că până la urmă totul depinde de cooperarea între statele membre, nu există posibilitatea de a obliga statele membre, cu excepția acelor echipe Rabbit. Deci este uh, o procedură foarte complicată pe care trebuie să o respectăm. N-aș spune că nivelul uh, bugetar, plafonul bugetar ar fi prea ridicat. Mai avem încă o anumită marjă pentru a crește acest buget, în special pe anul acesta și în anii următori. De asemenea, care este domeniul cel mai îngrijorător în ceea ce privește resursele. Acestea sunt resursele umane, pentru că înțelegem foarte mult faptul că ne-am centrat pe cheltuielile administrative și operaționale anul acesta și în anul 2010 cifra a fost de 35% pentru cheltuieri administrative și 65% pentru uh, operațiuni. Uh, acesta a fost uh, un procent uh, îmbunătățit față de anii anteriori, dar aceasta nu ne-a îndeplinit obiectivul nostru prioritar. Pentru că rămânem în continuare axați pe uh, chestiunile operaționale. Cea de-a treia întrebare se referea la noua creștere a proiectelor și activităților noastre. Aceasta nu se referă neapărat la ce s-a întâmplat în 2009. E adevărat că toate activitățile, toate eforturile pe care le-am făcut încă de la jumătatea lui octombrie anul trecut până acum și acum ne centrăm de asemenea pe aceste echipe de acțiune rapidă, așa numitele rapid, Toate acestea au dus la creșteri uh, bugetare față de bugetul prevăzut pe 2010 a trebuit uh, să vedem cum să facem față anumitor situații de urgență și unor creșteri uh, de nevoi bugetare pe care a trebuit să le gestionăm. Am reușit să facem acest lucru printr-o uh, redesfășurare a personalului nostru în locurile unde aveam nevoie. Au existat uh, creșteri ale cheltuielilor în ceea ce privește um, cheltuielile administrative pentru anumite operațiuni Referitor la problema analizei riscurilor, aceasta este o chestiune foarte importantă. De asemenea, pentru stabilirea, planificarea și implementarea bugetului, există mulți factori, cum ar fi, de exemplu, condițiile meteorologice care ar putea interveni sau, de exemplu, um, faptul că un consum de petrol offshore cu un cost de 8.000 de euro pe oră ar putea să crească foarte mult cheltuielile noastre. Deci, toate rezultatele la care a ajuns Curtea de Conturi și, de asemenea, raportorul sunt adevărate, sunt documentate, știm motivele care se află în spatele tuturor acestor uh, evenimente. Am făcut uh, multe eforturi pentru a putea alinea bugetul și gestiunea acestuia în funcție de nevoile noastre și să facem ca sistemul de uh, gestiune a Frontexului să fie mai solid, însă n-am ajuns încă la acel nivel care să îndeplinească toate obiectivele noastre. Deci uh, suntem pe o tendință pozitivă, dar n-am ajuns încă la un nivel satisfăcător, ținând cont de obiectivele pe care ni le-am stabilit. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc Există întrebări suplimentare? Da. Aș dori să obțin câteva clarificări în legătură cu două chestiuni. Prima este legată cu punctul 4, 14 din documentul nostru de lucru. Curtea de audit a spus că în ce privește titlul 3 3,4 milioane de euro uh, au fost uh, legate de uh, operații care nu au avut loc. Deci, agenția știa din start că aceste operațiuni nu vor mai avea loc și totuși au fost alocate aceste milioane. Iar în ce privește Frontex, aș dori o clarificare în legătură cu punctul 17 care ni se spune de către Curtea de Conturi că peste 28 de milioane de euro în 2009 au fost plătite în baza unor decizii unilaterale care au fost uh, convenite de către agenție. Ei bine, uh, din câte știu eu, uh, asta nu corespundea reglementărilor în vigoare. Aș dori să ni se ofere explicații de către reprezentantul agenției în legătură cu această nouă formă legală de acorduri la care agenția face referință. Înainte de a solicita un răspuns, văd că există și Francisca Keller și doamna Matiu doresc să adreseze întrebări suplimentare. Mulțumesc. Pe mine în ce privește nivelul de ocupație al personalului, ce aș vrea eu să știu dacă uh, personalul uh, de care uh, dispune în clipa de față este suficient, pentru că în Grecia există acum solicitări suplimentare și vreau să întreb dacă personalul actual este capabil să uh, își îndeplinească toate uh, sarcinile. Matiz. Mulțumesc, domnule președinte. Eu l-aș întreba pe directorul Frontex. Cum uh, poate să amelioreze, să îmbunătățească coordonarea cu statele membre pentru o mai bună administrare a bugetului și pentru o activitate mai eficientă pe teren? Mulțumesc foarte mult. Deci avem câteva uh, întrebări substanțiale. Domnule director, aveți uh, acum cuvântul și după aceea comisia. Mulțumesc foarte mult. Voi răspunde la întrebări. În legătură cu întrebarea 14, în legătură cu acele 3,4 milioane de euro care ar fi putut să fie economisite. Ei bine, nu am avut în momentul în care ar fi trebuit să acționăm, curajul să o facem. nu știam da, în momentul în care s-a făcut această perspectivă a anului financiar dacă acele activități uh, vor avea loc sau nu. Acesta a fost motivul. Am vrut să avem garanția că vom dispune de sumele necesare în cazul în care operațiunile ar fi trebuit să aibă loc. În ce privește următoarea întrebare, punctul 17. Aici există uh, o situație specifică, reglementările financiare au fost modificate recent a existat anterior posibilitatea ca aceste granturi să fie acordate doar în baza unor decizii unilaterale ale organismului care uh, le decide. Ce am considerat noi? Părțile direct interesante ale Frontex sunt uh, uh, organizațiile de aplicare a legii, de ordine publică, poliția, deci Aici responsabilitățile diferă puțin uh, față de sectorul privat care obține asemenea uh, fonduri din partea organismelor europene. Curtea Europeană de Conturi va uh, ține seama de aceste aspecte în auditare au avut o atitudine foarte fermă, dar și noi ne-am uh, poziționat uh, pe uh, puncte de vedere foarte ferme, pentru că reglementările financiare în baza cărora am operat noi nu erau identice cu cele pe care le propunea Curtea de Conturi. Ca atare, noi ne-am modificat, fiind avertizați de Curtea de Conturi, regulamentul financiar Uh, intern, astfel încât interpretarea reglementărilor financiare să corespundă acestor cerințe și uh, se renunță în felul acesta la deciziile unilaterale. Îmi pare rău că nu am răspuns de la bun început la întrebarea doamnei Keller în legătură cu numărul uh, personalului, dacă este sau nu suficient. Dar eu cred că nu există instituție europeană care să poată să afirme că dispune de uh, un personal uh, suficient de numeros pentru sarcinile pe care le îndeplinește. Da. Noi am făcut o propunere Consiliului de Administrație și ă, necesitățile noastre actuale pentru anul în curs și pentru anii următori ă, ar necesita alte 26 de noi poziții în schemă. În mod special, acum ă, constatăm că există o lipsă de personal, de aceea suntem nevoiți să facem anumite compromisuri atât în ce privește cantitatea cât și calitatea, uh, volumul operațiilor noastre. A trebuit să ne priorizăm foarte strict activitatea noastră, dar uh, trebuie să rețineți că noi uh, nu putem să garantăm că o creștere atât de spectaculoasă a solicitărilor va putea să Uh, fie uh, rezolvată de partea noastră cu personalul de care dispunem. Cum se poate îmbunătăți situația? Timp de uh, aproximativ 2 ani am operat cu un sistem care uh, poate nu uh, a fost perfect, dar am colaborat cu statele membre atât în plan administrativ uh, cât și uh, politic, pentru că uh, noi numim aceste consultări, consultările anuale, bilaterale, în care Eh, primim răspunsuri legate de activitățile operative la care statele membre sunt dispuse să participe alături de Frontex. În ce privește aspectele strict bugetare eh, și de uh, suprafinanțare, există un tabel uh, pe care noi îl numim RAM, în legătură cu echipamentul pentru operațiunile maritime, dar și pentru activitățile eh, la granițele terestre sau în interiorul statelor. Este aici a prevăzut foarte clar care sunt costurile de patrulare, atât pentru uh, vasele care patrulează în sistem offshore, cât și al patrulelor terestre. Eh, există acum reglementări mult mai clare inclusiv pentru statele membre uh, și avem toate motivele să credem că acum uh, putem să ne planificăm operațiunile mult mai riguros. Uh, raportarea de asemenea se bazează acum pe criterii mai clare, inclusiv în ce privește operațiunile comune, deci nu stăm cu ochii închiși de la începutul anului pentru a putea după aceea să uh, ajungem uh, în final uh, fără o planificare clară. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Există și alte întrebări. Personal, cred că ar trebui să uh, progresăm cu discuțiile noastre pentru că există și solicitarea de a primi răspunsuri în scris și cred că în felul acesta vom putea obține și răspunsuri mai substanțiale. Mulțumesc, domnul Busutil. Cred că trebuie să uh, trecem acum la CEPOL, pentru că uh, în legătură cu această agenție am numărul cel mai mare de întrebări. Curtea de conturi europene spune că în legătură cu procedurile de achiziții, de achiziționare de bunuri și servicii, nu au existat uh, prevederi clare contractuale și nu au existat nici uh, licitații, proceduri clare pentru licitații. În alt caz, uh, un membru al echipei a operat aceste achiziții fără să fi fost autorizat în acest sens, fără să aibă competențe clare și nu s-a făcut nici vreo evaluare financiară în legătură cu acest mod de achiziționare. Ei bine, au fost efectuate niște analize în legătură cu acest mod incorrect de a Uh, trece la achiziții, pentru că au existat o serie întreagă de nereguli și noul sistem care a fost implementat. Deci existența unui uh, cadru specializat pentru achiziții uh, încearc, reușește să elimine aceste neajunsuri? Președinta, există alte întrebări? Francisca Keller. Mulțumesc. Și eu aș avea o serie de întrebări dar nu știu dacă uh, domnul Busutil așteaptă întâi un răspuns la întrebarea sa înainte de a trece noi la alte răspunsuri. Doamna Matiu? Mulțumesc, doamna președintă se vorbește aici de o sumă de 900 de mii de euro la nivelul anului 2009 care creează probleme. Ei bine, ă, de asemenea au existat probleme în anul 2008. Ei bine, care ar, este impactul bugetar ă, al acestor probleme? Pentru 2008 Parlamentul vorbea de o problematică legată de 31% din buget. 43% din bugetul pentru 2009 a trebuit să fie reportat. Iar din martie 2010 Există de asemenea uh, probleme legate de uh, sistemul de gestiune financiară care a fost aplicat pentru a garanta un control financiar. Ei bine, explicațiile ce pol ar trebui să fie mai amănunțite pentru descărcarea de gestiune pentru 2010. Noi nu putem decât să conchidem că acest capital uh, de care dispune CEPOL, această agenție și care are un nivel foarte uh, ridicat, uh, nu a fost gospodărit cum trebuie, nu s-a creat un echilibru bugetar și cum dorește ce pol să îmbunătățească această situație pe viitor? Mulțumesc, dau cuvântul domnului Schröder să ia cuvântul și să ne ofere un răspuns concis, pentru că uh, mai există și alte întrebări. Mulțumesc, vă spun tuturor bună ziua. Dați-mi voie să vă uh, prezint lucrurile uh, la modul general. Noi nu vrem să apărăm sau să uh, acoperim greșelile care au fost făcute în trecut, mai ales în ce privește managementul financiar. Vom reveni asupra acestor subiecte, dar înainte de toate vrem să vă oferim câteva răspunsuri în legătură cu întrebările adresate. În ce privește achizițiile, da, raportorul are dreptate. Au existat patru cazuri în care modul în care s-a acționat uh, pentru achiziții a fost incorrect a fost uh, într-un caz uh, o persoană implicată care nu avea calificările necesare pentru a face achiziții. Dar uh, pentru 2009 a fost angajat o persoană care are competențele necesare și um, um, conform um, auditării efectuate pe plan intern, putem spune că în clipa de față lucrurile funcționează bine. Am fost întrebați dacă s-au făcut investigații în legătură cu greșelile efectuate în trecut. Vreau să vă spun că noi nu uh, am analizat greșelile trecute, dar am îmbunătățit situația astfel încât să le evităm uh, pe viitor. Iar în ce privește acest domeniu specific al achizițiilor, uh, sporim responsabilitatea uh, celor care se ocupă de achiziții și avem uh, și posibilitatea de a trage la răspundere pe cei care au acționat uh, greșit. În ce privește întrebarea doamnei Mathieu, cred că acesta ar fi un răspuns și colegul meu acum va continua. Anul acesta am implementat o procedură pentru reportarea uh, sumelor care nu au fost cheltuite și este vorba de 1.500.000 de, mii de euro. A fost efectuată o analiză sistematică pentru a vedea care sunt uh, creditele care trebuie anulate, care sunt uh, cele care vor fi reportate. Am Uh, încercat deci să implementăm acest sistem nou. Există o serie întreagă de acorduri pe care le vom aplica pentru monitorizarea uh, plăților care urmează să fie efectuate. A existat o reuniune a experților financiari și um, vom opera cu rapoarte săptămânale legate de modul în care sunt accesate fondurile prevăzute în buget. Iar în legătură cu reportările, nu a existat o analiză sistematică până în momentul în care uh, am preluat eu aceste atribuții. Mulțumesc, există întrebări suplimentare? Doamna Macovei, aș dori să obținem o, o clarificare. Deci, nu uh, s-au efectuat analize clare și nu s-a raportat în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în anul 2009, dar uh, înțeleg oare că Eh, va fi investigat fostul director astfel încât eh, banii eh, care au fost cheltuiți ilegal să fie returnați contribuabililor? Cum se va acționa dacă tot s-a declanșat o asemenea anchetă? Iar cea de-a doua întrebare, în ce privește contractele cu experți uh, în domeniul formării profesionale care au fost încheiate de către agenție. Curtea de conturi um, a acuzat faptul că acele contracte nu au fost niciodată um, duse la îndeplinire. Ce s-a întâmplat cu ele? Doamna Keller, am și eu întrebări suplimentare pe lângă cele care sunt deja prezente în documentul scris. Dacă descărcarea de gestiune pentru din 2008 pentru 2007 au fost menționate deja probleme serioase, atunci mă întreb de ce mai exista de asemenea și în anul următor asemenea concluzii negative. De ce după 2008 nu au fost nu s-au produs modificări semnificative? Deci au existat o serie întreagă de cazuri de ilegalități în cheltuirea banilor în 2007 Dumneavoastră spuneați că uh, ați fost angajat abia cu două luni în urmă. E bine, abia cu uh, două luni în urmă uh, au uh, fost angajate de asemenea persoanele care au competențe acum de a Uh, opera achizițiile, uh, cine a elaborat regulamentul, manualul uh, în baza căruia se fac achizițiile acum, experți interni sau experți externi. Doamna Mathieu, domnul Bus Sutil și după aceea din nou domnul director. Monsieur, Stimate domn, ne puteți explica cum se desfășoară reuniunile cu Consiliul de Administrație? se face o științare în legătură cu modul în care lucrează directorul, ce se întâmplă cu governing board, ce s-a întâmplat când a existat refuzul de descărcare de gestiune. Există de asemenea legături cu uh, echipa care se ocupă de bugete în Consiliul de Administrație, în Consiliul Director. Deci ați putea să ne explicați nouă tuturor cum funcționează aceste ședințe? Domnul Deja colegii au pus o mare parte din întrebările pe care le aveam și eu, ceea ce e bine, să cred că nu s-a pus o întrebare și țin să o fac. E vorba de punctul 2 din documentul meu de lucru. Curtea de conturi ne-a spus, doamnă președinte, că așa cum uh, s-a spus și în raportul privind anul financiar 2008, Cheltuielile pentru organizarea curselor, cursurilor și seminarilor reprezintă o parte importantă din, bulegiu, din bugetul colegiului. Pentru 2009, auditul pentru aceste cheltuieli a arătat că există neajunsuri importante, grave. Deci e o declarație foarte importantă din partea Curții de Conturi și întrebarea mea e simplă. S-au identificat probleme în 2008. De ce acestea au apărut și în 2009? Vă mulțumesc. Domnule director, aveți cuvântul pentru răspunsuri. Vă mulțumesc foarte mult. Voi răspunde în ordinea care au fost făcute întrebările. În ceea ce privește răspunderea personală, am uh, verificat uh, situația și să vedem dacă directorul, fostul director, este direct uh, răspunzător. Uh, să vedem de asemenea dacă putem uh, uh, avea o răspundere juridică pentru o sumă de aproximativ 220.000 de euro. Când se fac însă aceste verificări, trebuie să fim atenți să vedem dacă există și răspundere civilă. Noi am uh, transmis un ordin de recuperare la adresa fostului director deja. Și puteți fi siguri că dacă există probleme în alte domenii, o vom face, deci vom proceda la fel. Acum, în ceea ce privește fostul sistem, aveam uh, experți în învățământ care interveneau. Și împreună cu statele membre, academiile și colegiile din statele membre au elaborat un cursus, un program școlar comun. Asta s-a făcut pe baza unor contracte între CEPOL și academiile de poliție din statele membre. Însă s-a dovedit a fi o abordare greșită și ne-a luat ceva timp pentru a schimba acest lucru, iar la ultima reuniune de la începutul lunii decembrie a Consiliului Director am schimbat uh, complet această abordare. Deci pe viitor nu vom mai avea astfel de contracte ca în trecut. Și aș vrea de asemenea să vă spun că în iunie 2009 aceste contracte au fost întrerupte. Deci din iunie 2009 încoace până acum nu s-a mai implementat și nici executat niciun astfel de contract. Deci avem acum un sistem de solicitare de burse, de granturi, deci nu se uh, mai recurge la aceste contracte de asemenea, am schimbat și regulamentul financiar al CEPOL. Am șters un aliniat care a tras critici din partea Curții de Conturi, asta pentru a respecta regulamentele financiare și a modificat și un al doilea aliniat. Deci acest regulament, criticat de Curtea de Conturi, uh, respectă acum prevederile financiare. Deci am reușit să facem acest lucru la ultima reuniune a Consiliului Director. M-ați întrebat de asemenea dacă au existat și îmbunătățiri anterioare. După cum am spus și înainte, îmi cer scuze, nu vă pot spune de ce conducerea prealabilă nu a luat măsuri uh, mai înainte. Deci noi nu încercăm să-i uh, scoatem cu bazma curată pe cei care au intervenit înaintea noastră, Însă nu vă pot spune de ce nu a existat îmbunătățiri în 2008 față de 2007. Acum, cheltuielile private. Și întrebarea de ce nu s-a făcut nimic pentru a soluționa acest lucru. S-au emis o serie de ordine de recuperare pentru ofițeri privați în 2008, în 2009 deja, însă nu am recuperat suma uh, în totalitate. S-a desfășurat de asemenea și un uh, audit extern uh, la agenție privind uh, cheltuielile private. Acest auditor extern a întocmit un raport pe care noi l-am înaintat și Comisiei de Control Bugetar de la Parlament. Și vă, vă reamintesc de asemenea că la adresa fostului director am emis un ordin de recuperare. De asemenea, m-ați întrebat în legătură cu modificările în domeniul achizițiilor publice. Ce am îmbunătățit și cine a redactat acel manual privind achizițiile. În 2009 s-a înființat un Consiliu privind achizițiile, iar în 2010 am putut îmbunătăți sistemul. Manualul respectiv a fost întocmit în baza experienței noastre, dar și prin colaborarea cu alte agenții. Doamnă Matiu, m-ați întrebat în legătură cu ședințele de la Consiliul Director și ce s-a schimbat față de fosta conducere. Ei bine, am implementat un sistem de raportare. Întotdeauna oferim un raport cuprinzător Consiliului privind finanțele, bugetul, privind resursele umane, privind achizițiile, pentru ca acest Consiliu să știe ce se întâmplă și să poată monitoriza tot ceea ce se întâmplă la agenția noastră. Vă pot spune că de anul trecut avem și un Consiliu de Audit deja, care nu mai exista niciodată la agenția noastră. Avem auditori calificați din statele membre care pot verifica munca desfășurată în cadrul agenției și care pot ajuta Consiliul Director în luarea deciziilor care se impun. M-ați întrebat în legătură cu gestiunea cursurilor și a seminarilor și ce s-a modificat. Două lucruri. În primul rând, începând cu anul trecut, am implementat un sistem de parteneriate cadru și de granturi. Am semnat deja acest cadru de parteneriate Acum avem un sistem deci, de parteneriate cadru cu statele membre și conform acestea vom semna și granturi, acorduri de grant pentru activități individuale. Și imediat ce vom avea bugetul, vom trece la acest lucru, deoarece avem uh, juridic această opțiune. Un alt element important, programul, cursul uh, curriculum uh, comun. Vă pot spune că am modificat uh, sistemul, deci vă spuneam că acum ne bazăm doar pe granturi. Vă mulțumesc și sper că am uh, răspuns la toate întrebările. Vrem de asemenea să vă rugăm să ne trimiteți răspunsurile și în scris pentru ca membrii comisiei să le poată consulta. Putem continua, vă rog, ce mai avem agenție și nu mai avem timp. Vă rog, domnule Busutil. Aș vrea să întreb comisia dacă este mulțumită de răspunsurile date de CEPOL la întrebările adresate de Curtea de Conturi. Deci comisia e mulțumită sau nu de aceste răspunsuri? Aș vrea însă să trec acum și la ultima agenție, deoarece nu avem mult timp am aici două întrebări privind Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Una se referă la recrutare și procedurile lor de recrutare. Care sunt uh, estimările pentru planul de, uh, recu- de recrutare? De asemenea, aș avea o întrebare specifică privind un contract cadru acordat pe o perioadă de patru ani, în iulie 2007, care însă, după mai puțin de doi ani, uh, deci după mai puțin de 2 ani s-a constatat că toți banii au fost cheltuiți. Însă agenția a cheltuit în continuare bani pe acest uh, contract cadru fără o autorizare suplimentară. Și de aceea cer explicații clare în legătură cu acest fapt. Eu vă propun să lăsăm comisia să intervină la sfârșit uh, și să reacționeze la întrebarea privind cepolul. Domnule Mavropoulos, să aveți cuvântul pentru a răspunde. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să încep cele două întrebări adresate domnul Busutil. În primul rând, uh, estimările de recrutare. Vreau să vă asigur că luăm toate măsurile necesare pentru a contracara supraestimările detectate de Curtea de Conturi. Am introdus uh, o raportare lunară pentru a monitoriza într-adevăr ce se întâmplă, să vedem uh, cum sunt executate fondurile de la titlul 1, cheltuielile deci, de recrutare. Totuși, aș vrea să vă spun că agenția și-a început activitatea în 2007 și am așteptat anul 2008 pentru a numi directorul. Și la cererea Comisiei Libe, nu am recrutat pe nimeni înainte de numirea noului director. Deci de aceea acum avem această problemă regată de recrutare. Și din cifrele pe care le avem, vă pot spune că 50% din posturi sunt încă vacante în 2010 din schema de personal. Noi am luat toate măsurile necesare pentru a remedia situația, am recrutat un director pentru planificare, avem și un program de lucru cu trei priorități. Cea a treia prioritate constă în faptul că putem folosi, și asta a fost uh, semnalată ca o practică bună de sistemul de, sistemul de audit. Deci dacă avem un surplus, putem folosi resursa respectivă pentru a executa o serie din proiectele existente, la cererea Consiliului Director, atunci când nu există fondurile pentru proiectul respectiv. Deci putem folosi excedentul. În 2009, la angajamente 99,4 a fost rata de execuție și din ultimele cifre pe care le am de la ofițerul de bugete de săptămâna trecută, în 2008. 3% uh, din fonduri au fost eliminate, iar în 2009 a fost vorba de 6% din fondurile reportate. Deci rata finală de anul trecut a fost de 98%. Un procent foarte bun, țin să semnalez. Avem două obiective pentru a executa bugetul în totalitate. În primul rând, ștergerea fondurilor reportate nu trebuie să elimine 10% și, în al doilea rând, un obiectiv fixat de comisie de DG bugete, este că nu putem avea o rată de sub 95% la uh, creditele de plată. Deci v-am spus care au fost uh, sumele legate de utilizarea fondurilor. Monitorizăm în de aproape de asemenea tot ceea ce se întâmplă. Avem și un sistem prin care vedem că dacă există un angajament juridic, uh, trebuie să acționăm, deoarece în orice caz vom avea reportări. Și nu ne putem aștepta ca totul să se întâmple în anul în care lansăm uh, proiectul respectiv. Deci chiar dacă lansezi o licitație și dacă semnezi contractul în mai, uh, datele finale sunt obținute mult mai târziu. spre sfârșitul anului. În orice caz, încercăm să reducem numărul de reportări. Și în ceea ce privește cea de-a doua întrebare a domnului Busutil, contractul cadru din 2007. E un contract cadru care privește angajarea unei companii uh, care organizează conferințe și evenimente. Când am semnat acest contract în 2007, nu aveam uh, noul Consiliu Director, nu aveam nici noul director și odată cu sosirea acestuia, modul nostru de operare s-a schimbat și a fost o decizie politică din partea Consiliului Director de a organiza o conferință anuală privind drepturile omului, care a avut loc înainte de Crăciun aici la Bruxelles și care a schimbat uh, oarecum sfera de aplicare a acestei licitații, care era pentru o sumă de 2 milioane. Deci, în doar 2 ani de zile am consumat toți banii. Am cheltuit toți banii, însă contractul era încă în vigoare. Și ce am făcut? Deci, cu 6 luni am lăsat totuși o licitație, însă nu am reușit să finalizăm procesul la timp. Deci riscul pe care îl menționați dumneavoastră în raport uh, se referă la faptul că ar fi trebuit să uh, anulăm această conferință organizată împreună cu președinția suedeză. Noi am hotărât totuși să organizăm conferința respectivă. Vă spun, contractul era încă în vigoare iar Curtea de Conturi nu a spus că tranzacția era ilegală, deci această, că această licitație nu ar fi fost uh, reglementară. Doamna Gânț, cred că ar trebui să continuăm, doar dacă nu aveți o altă întrebare scurtă, domnul Busutil. Pot trece la concluzii. Bineînțeles, dacă reprezentanții Comisiei nu doresc să intervine la întrebarea anterioară. E bine, atunci va lua cuvântul comisia privind CEPOL, după care dumneavoastră veți interveni și veți trage concluziile. Reprezentantul comisiei este rugat să intervină subcint pentru a uh, răspunde la întrebarea privind CEPOL-ul. That... Mulțumesc. Comisia consideră că schimbarea de management uh, introduce o nouă fază Noul management face eforturi pentru a găsi soluții la toate aceste chestiuni. Comisia susține CEPOL-ul pentru a rezolva problemele, problemele de cheltuieli, pentru a-și putea atinge obiectivele de la Stockholm în ceea ce privește formarea poliției. Comisia a cerut CEPOL-ului să, se, să reconsidere acest management al agenției și grație intervenției președinției cehe în 2009, în mai 2009, am ajuns la încheierea procesului prin demiterea fostului director CEPOL. Știu că e vorba aici de bugetul 2009 și cred că ar fi demn de menționat aici că în anul 2010 agenția a, așa demonstrat felul în care a știut să utilizeze bugetul, așa cum a arătat și Curtea de Conturi. Ca să vă dau un singur exemplu în ceea ce privește procentele, în 2010 s-au cheltuit de patru ori mai mult față de ce s-a cheltuit în primele 11 luni din 2008. Mulțumesc, o concluzie foarte succintă, după care uh, vom uh, cere interpreților să rămână încă puțin timp pentru a putea face față ultimului punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc, spune domnul Busutil, aș vrea să mulțumesc secretariatului pentru ajutorul său și de asemenea colegilor care au participat la acest schimb de păreri care a fost foarte interesant. De asemenea, mulțumesc și reprezentanților acestor agenții și comisiei. Înțeleg că, această oră pe care am avut-o aici de dezbatere n-a fost foarte plăcută nici pentru ei, nici pentru mine de altfel, dar sper ca toată lumea să fie de acord că este vorba de un uh, exercițiu al transparenței foarte important, e vorba de felul în care se cheltuiesc banii contribuabililor și mi se pare normal să cerem agențiilor să spună cum s-au cheltuit acești bani, pentru că altfel nu putem oferi acea descărcare de gestiune pentru bugetul respectiv. De asemenea, mă bucur că doamna Macovei, raportorul din partea Cocobu, este prezent aici. A putut să vadă felul în care am procedat atunci când vom furniza avizul nostru Comisiei Competente la sfârșitul lunii. Mulțumesc foarte mult! Domnul Busutil va prezenta proiectul de aviz pe 31 ianuarie până la 1 februarie și termenul de depunere a amendamentelor este pe 3 februarie și la Libe 28 februarie. Vreau să mulțumesc acum tuturor colegilor, reprezentanților agențiilor și așteptăm de asemenea răspunsurile înscris din partea acestora. Mai avem încă un punct pe ordinea de zi, acordul UE-Brazilia cu privire la exonerarea de obligația de ține vize de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte obișnuite și de asemenea punctul 15 pentru exonerarea de obligația de ține vize de scurtă ședere a titularilor de pașapoarte diplomatice de serviciu sau oficiale. Raportorii sunt doamna Macovei și domnul Enciu. Am să vă dau cuvântul imediat pentru a face o prezentare succintă. Vă mulțumesc. Thank you, Chair. Uh, on the EU-Brazil visa waiver agreement. Mulțumesc. În ceea ce privește acordul UE-Brazilia, la punctul 14, recomand Parlamentului să fie de acord pentru încheierea acestei exonerări de obligații pentru viza de scurtă ședere pentru cetățenii europeni, incluzând Cipru, Estonia și Malta, care să poată călători fără viză în Brazilia uh, cu motive de turism sau pentru afaceri. Aceste persoane din uh, Brazilia sunt scutite de vize pe o perioadă de 3 luni de zile, însă uh, persoanele din cele patru state pe care le-am menționat au nevoie în continuare de o viză pentru a intra în Brazilia. Acest acord ar permite acestor cetățeni să poată călători în Brazilia fără nevoie de a avea o viză de scurtă ședere. Deci recomand ca Parlamentul European să-și dea consimțământul pentru acest acord. Cel de-al doilea raport la care domnul Enciu este raportor se referă la pașapoartele diplomatice și este vorba de aceeași chestiune. Domnule Enciu, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte de asemenea și eu recomand uh, Parlamentului să aprobe acest acord. Uh, uh, negocierile s-au purtat în două faze, deoarece aprobarea acordului privind pașapoartele normale trebuie să aibă aprobarea Parlamentului Național și va dura mai mult. Acest acord separat privind pașapoarte diplomatice Uh, este, se poate pune în aplicare imediat ce a fost uh, aprobat și parafat. De aceea s-a rupt în două aceste, aceste negocieri. Aș dori un singur lucru, să completez pentru a nu pierde timpul și pentru a mai face încă o dată o, știu eu, o atenționare către Comisie, către Uniunea Europeană, care are competența exclusivă de, în domeniul negocierilor externe privind vizele, să gândească poate pentru cele șase state membre care încă nu, au, uh, nu beneficiază de liberă viză pentru Statele Unite și Canada, să aplice același tip de acord, uh, să-l separe în două, uh, pentru pașapoartele diplomatice de serviciu și cele speciale, asta demonstrând că se poate face un pas înainte și nu este cazul ca acest deținătorii de aceste tipuri de pașapoarte să aibă probleme. De aceea aș recomanda Comisiei să încerce și ă, acest lucru în negocierile cu Canada și Statele Unite pentru cele, stat, cele șase state membre, România, Bulgaria, Polonia, Republica Cehă și Cipru. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să cer Comisiei și Consiliului dacă doresc să ia cuvântul. Comisia, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Foarte pe scurt, aș vrea să mulțumesc din partea Comisiei celor doi raportori pentru susținerea lor de plină față de acest acord de scutire de viză între UE și Brazilia. Aș vrea de asemenea să le mulțumesc pentru faptul că au grăbit această procedură și au încercat să ajungă la ratificarea acestui acord cât mai repede cu putință. Un ultim element pe care vreau să-l prezint aici. Bineînțeles, Comisia va continua eforturile sale pentru a pune capăt uh, acestor probleme de reciprocitate care mai există și cu Canada și a uh, și SUA, așa cum a spus cel de-al doilea raportor. Mulțumesc. Mai există alte comentarii? Nu? Atunci, termenul de prezentare a amendamentelor 12 ianuarie la 12, iar la Libe pe 6 ianuarie, 25-26 ianuarie, amendamentele pot fi prezentate doar la alineatele procedurale nu la cele de conținut, deci uh, la cele referitoare la rezoluția legislativă. Vă mulțumesc foarte mult, uh, oarecum ne-am respectat timpul. Data următoare întâlniri, mâine vom avea o întâlnire, uh, vom discuta întâlnirea extraordinară de pe 17 ianuarie. De asemenea, întâlnirea coordonatorilor pe 25 ianuarie la Bruxelles și pe 26 ianuarie de asemenea la Bruxelles. Vă mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră și mulțumim, spune cu amabilitate președinta interpreților. Exactly. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you,